Ah, c'est un peu politique quand même. Okay, so dear colleagues, please we are going to start this. Dragi colegi, bună seara, vom începe această sesiune. Începem cu aprobarea ordinii de zi și dacă nu are nimeni nimic de obiectat, Vă rog să uh, spuneți, deci nu considerăm că ordinea de zi este adoptată. În ceea ce privește anunțurile președintelui, nu avem nimic uh, special de spus, doar că astăzi avem interpretare în 19 limbi și, bineînțeles, că aveți dosarul de ședință disponibil și pe internet și lucru și mai important, pe data de 9 ianuarie, reuniunea nu se va ține. Această ședință este anulată și va avea loc, va fi amânată pe 13 ianuarie la Strasburg, unde există o mare probabilitate, foarte mare probabilitate chiar, să ni se alăture și domnul comisar Thierry Breton pentru un uh, prim schimb de opinii în legătură cu multe subiecte din care țin de competența Envi și de uh, domnul uh, și de competența portofoliului domnului Breton. Propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, anunțurile președintele referitor la recomandările coordonatorilor din data de 2 decembrie. Repet, v-a fost transmisă această informație pe mail. Dacă nu se împotrivește nimeni, atunci vom considera că este adoptat. Deci, așa și este. Trecem mai departe la primul punct de pe ordinea de zi pentru această seară. După 8, uh, 8 și 10 vom avea în sfârșit ocazia de a avea un prim uh, o primă ocazie de a avea un schimb de opinie cu Franz Timmermans în legătură cu noul pact ecologic, dar avem mai multe probleme uh, nu, pe lângă soluții. Și mă bucur foarte tare că domnul Hans Prunix, care este șeful EA, Agenției Europene pentru Mediu, ne este alături. Este un prim schimb de opinii. În orice caz, ne vom concentra mai puțin <laughs> uh, pe agenție, ci mai degrabă pe subiectele care uh, au reținut atenția în urmă cu două săptămâni. Este vorba despre, uh, mă rog, uh, subiecte cât se poate de importante pentru Comisia ENVI, Comisia de Mediu. Mulțumesc foarte mult. O să vă lăsăm să interveniți timp de 10 minute, apoi Iuta Peris timp de 2 minute, după care avem o procedură spontană de luare la cuvânt Așa că dacă vreți să vă înscrieți, vă rog să faceți acest lucru. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Distinși europarlamentare, este o mare plăcere să mă aflu aici și să vă prezint uh, raportul uh, de mediu. Din câte am înțeles, este o comisie fără hârtie, motiv pentru care am adus numai o bucățică de hârtie un cartonaș pe care îl aveți, aveți acolo uh, codurile uh, de logare pe care le puteți folosi ca să vă descărcați de pe internet acest raport. Odată la 5 ani de zile, Agenția Europeană de Mediu reunește și compilează, să spunem, cele mai uh, numeroase competențe din Europa și în același timp face o evaluare în ceea ce privește starea mediului și face legătura în același timp cu politicile europene și încercăm să respectăm toate țintele pe care le-am stabilit și încercăm în egală măsură ca timp de 10-15 ani să vedem care sunt tendințele și bineînțeles că facem acest lucru, nu facem asta în vide, ci facem acest lucru într-un context așa zis global, deci este corect să spunem că în ultimii 5 ani de zile, de când am prezentat ultimul raport, contextul uh, mondial s-a schimbat, se confruntă cu uh, dificultăți fără precedent și dacă mă uit la trei, um, la cele trei cele mai importante, să spunem, grupuri de discuții, mesajele sunt că se poate de asemănătoare. Probabil că știți raportul IPCC, raportul referitor la un uh, grad și jumătate, referitor la criosferă uh, și tot așa, primim tot felul de informații de ultimă oră în legătură cu schimbările climatice ale lumii în care trăim și mi se pare de asemenea că este foarte important uh, grupul de discuții referitor la uh, biodiversitate și uh, care se referă la a șaselea val de um, dispariție a speciilor în masă, extincție în masă. Acest lucru se referă, pe, se referă la utilizarea judicioasă a resurselor, cât de judicioase sunt ele folosite, resursele pe planeta noastră și cum sunt ele folosite folosite și dacă sunt folosite corect. E bine, acest grup de discuții a tras două concluzii. În primul rând, dacă ne dorim ca să inversăm aceste tendințe, e nevoie de măsuri urgente. Toate cele trei rapoarte spun același lucru. În al doilea rând, deja uh, suntem într-o perioadă de, uh, cu efecte irreversibile. S-au făcut niște pagube, niște daune care nu vor putea fi uh, reparate în curând. De asemenea, există și puncte de cotitură, să spunem, adică o serie de mecanisme care accelerează și sporesc pur și simplu efectele negative și de asemenea toate aceste trei elemente sunt interconectate. De asemenea sunt interconectate și la nivel de politici și dacă ratăm o componentă, le ratăm automat și pe celelalte două. Acesta ar fi, să spunem, un mesaj important în ceea ce privește legăturile în materie de politici. Care este acum uh, situația mediului la nivel european? Aceasta este tendința în ultimii 50 ani și este așa numitul pian uh, al mediului european și fiecare clapă de pe pian este o politică sau un grup de politici pentru care există și date și indicatori pe o perioadă îndelungată de timp. Și cred că ceea ce reiese foarte clar este că în partea de mijloc a acestui tabel, a acestui pian, se înregistrează o serie de progrese. Iată că a scăzut amprenta de carbon și a sporit eficiența energetică și a resurselor. Dacă vă uitați la capitalul natural, presiunea sistemică asupra naturii și biodiversității rămâne atât de mare încât nu am inversat tendințe negative și vedem o imagine și un efect negativ asupra sănătății umane. Vă voi mai da detalii ceva mai târziu. În momentul în care privim spre 2030, este limpede că aproape că a dispărut uh, o mare parte a ecosistemului și asta nu pentru că, mă rog, aproape că nu mai e nimic verde în politica europeană. Problema este aceea de presiune sistemică din pierderile de biodiversitate și schimbări climatice și dintr-o serie de alte elemente în orice caz, se tot pune uh, o presiune, presiune negativă asupra planetei și societăților noastre. Dacă ne uităm la capitalul, natural, veți vedea că avem două linii verzi acolo. Acolo să spunem că stau lucrurile mai bine. Avem proiecte Natura 2000 și alte programe de ocrotire a mediului, a zonelor marine, dar dacă este să ne uităm la celelalte elemente, atunci vedem că e mult roșu și mai e și ceva galben, Însă, la nivel de obiective de politici, constatăm că există un decalaj, un vid de uh, punere în practică masiv. Deci nu prea putem spune că atingem aceste ținte așa cum ne le-am prevăzut noi pentru anul 2030. Deci, uh, această tensiune continuă în statele membre și în sectoarele care guvernează acest tip de uh, consecințe sunt esențiale. Și v-aș da un exemplu referitor la polenizatori, care știm foarte bine, fenomenul de polenizare este esențial și în același timp uh, fluturii de pășune, pot să vă spun că sunt tendința cea mai consistentă. Acești fluturi sunt uh, principalii polenizatori și este o scădere cu 39% acestei specii de fluturi de pășune și dacă este să încercăm să vedem unde se găsesc acești fluturi, îndeoseb se găsește în uh, zonele agricole, la fel și pentru uh, păsările specifice agriculturii, la fel pentru speciile amfibii, ne putem face o idee foarte clară, nu mai vorbim de fragmentarea peisagistică și nu mai vorbim despre o acumulare de agenți de poluare și, în egală măsură, schimbări climatice care afectează în sens negativ biodiversitatea. Dacă ne gândim la economia circulară, de vreo 12-13 ani constatăm o creștere nu foarte rapidă a acestei circularități. Am uh, trecut de la 8 la 12% în acest interval de timp. Cred însă că ceea ce ne trezește la realitate este că primul pachet care ține de economia circulară a obținut rezultate foarte bune în sensul că a prezentat acest concept, a creat un cadru de măsurare, măsurătoare și a stimulat pe toți factorii implicați să facă acest lucru. Atâta doar că trebuie să aibă loc o cârmire a circularității. Uh, we will never deliver on the 2030 or 2050 objectives. Vorba despre obiectivele până în 2050 și este vorba de un aspect esențial, mai ales dacă ne uităm la nivelul de ambiții în materie de schimbări climatice. Suntem la o scădere de 23% în Europa, creșterea economică a fost de 60%, ceea ce înseamnă că suntem singurul continent care a reușit această decuplare în materie de efecte climatice, deci este o reușită a politicilor europene, dar dacă ne dorim să fim și primul continent complet neutru în materie de uh, efecte climatice, se vede foarte clar că planurile naționale și europene ne permit o reușită de, tre- de scădere de 36% sau chiar de 45% dacă reușim să punem în practică toate politicile europene la nivel național. Niciuna dintre acestea nu, mă rog, concurența noastră cumva nu există, așa încât discuții de genul să scădem cu 50% sau să scădem cu mai multe procente se justifică până la urmă dacă ne uităm la acest tip de uh, traiectorie. Dacă ne uităm la legătura cu sănătatea și nu numai, dar și cu nivelul general de poluare asupra sistemelor, aș dori să mă refer la politica în materie de substanțe chimice. Și aici se impune să spunem că Europa are cea mai bună situație, cel mai bun sistem de evaluare a riscurilor uh, în materie de substanțe chimice și care se face în temeiul regulamentului cunoscut sub numele de REACH, de către agenția de la Helsinki ECA și EFSA, Agenția privind siguranța alimentară de la Parma. Însă dacă vă uitați că avem 100.000 uh, de mii de substanțe chimice care intervin în economia noastră, veți vedea că o mică parte a acestora ne sunt cunoscute în ceea ce privește pericolele pe care le reprezintă. Deci unul dintre elementele de aici ar fi că pentru o nouă politică de substanțe chimice, care nu a apărut în al șaptelea program cadru de mediu, se justifică să vorbim acum despre acest sector uh, al substanțelor chimice ca fiind esențial în materie de obiective și să încercăm să anticipăm o evoluție coerentă a acestora și să vorbim despre o chimie ecologică sau o chimie și exploatare chimică în condiții de siguranță, încă din proiectare, iată concepte vehiculate în comunitatea științifică. Nu întâmplător am folosit parabola cu icebergul, pentru că multe țări au investit foarte mult în permafrost și în gheață și dacă, dacă se vor topi, uh, vor fi eliberate în uh, în luciul de apă și în, uh, în natură, în general, substanțe foarte periculoase. De aceea, cumva, se justifică, spuneam, metafora cu icebergul pe care am folosit-o. Una dintre reacțiile stârnite în Europa în ceea ce privește chestiune foarte complexe care acoperă aceste sectoare și politicile de climă și de mediu se referă la integrarea politicilor și acest lucru are o istorie de peste 20 de ani, însă una peste alta istoria nu a atins așteptările așa cum ne-am fi gândit, nu în ritmul în care ne-am fi gândit. Dacă ne gândim la azot, azotarea terenurilor și acest, acest azot folosit în agricultură ajunge până la urmă în pânza freatică în Europa și este destul de limpede că deși am trecut prin diferite faze de ecologizare a politicii agricole comune, există diferențe și presiuni sistemice din partea agriculturii europene care, iată, nu și-au găsit soluții în această ecologizare, punând presiune pe pânza freatică, pe aer uh, și pe biodiversitate de cele mai multe ori. Suntem convinși că dacă ne dorim să depășim aceste presiuni, este nevoie să avem o înțelegere sistemică a politicilor și orientării politicilor noastre. Și cred că prin acest model vom reuși să ne organizăm competențele în patru sisteme esențiale. Nu m-am referit la sistemul agricol pentru că cred că dezbaterea devine astfel foarte complexă și nu este nici foarte rotnică dacă pur și simplu limitim, limităm uh, tot, tot discuția la agricultură. Avem un sistem de mobilitate, sistem de mediu, bineînțeles, care intervin și care sunt cu toate exemne importante pentru societate și care ne asigură un bun nivel de trai, chiar mult mai bun nivel de trai, aș spune, însă trebuie să organizăm aceste ecosisteme astfel încât să ajungem la nucleul durabilității. Un al doilea sau un alt element esențial este că trebuie să acoperim anumite lacune și de, la, decalaje. Este vorba de politica alimentară, dar și politica în materie de terenuri și soluri. Uh, ambele politici este vorba despre vorba de principiile Safe by Design, sigur, din concepție. E clar că nu este o agendă impusă nici de Comisia Europeană, nici de la Bruxelles, nici din Amsterdam și din niciun alt loc. În orice caz, trebuie să ținem cont de aceste lucruri în comunitățile și în orașele noastre. Iată curba cu verde care este cea optimistă, unde se experimentează noi uh, tehnologii, le-am accelerat și le-am instituționalizat, de pildă autovehiculele electrice, și iată, am ajuns la o stabilizare a situației și cred că este extrem de important să înțelegem și ce ar trebui, să vedem care sunt uh, sursele de blocaj, adică să încercăm să nu mai optimizăm atât de mult actuale modele, trebuie să trecem printr-o destabilizare și chiar o eliminare treptată a unor dintre probleme. De pildă să renunțăm la motoare cu combustie internă sau să renunțăm la subvenții care sunt dăunătoare pentru mediu și știm că uh, aici vor apărea unele dintre conflicte, dar dacă putem face o cartografiere corectă a acestora, ceea ce noi încercăm să facem în rapoartele noastre, putem să vedem și care sunt condițiile care ar facilita um, o bună evoluție și ar împiedica lucrurile. Cred că trebuie să încercăm să accerăm nu doar soluțiile, ci să încercăm și să vedem ceea ce nu este durabil. Este esențial acest lucru dacă vrem să atingem țintele pentru 2030. Și iată slide-ul care prezintă cel mai mare risc din înțelegerea noastră. Dacă vrem să ne atingem țintele pe 2030, în multe domenii putem face acest lucru investind în sistemele și tehnologiile actuale, însă sunt câștigurile sunt marginale și orice fel de inginer și de economist vă va spune că aceste câștiguri marginale sunt din ce în ce mai complicate și mai costisitoare și mai mult decât atât sunt căi fără întoarcere pentru că vor duce într-adevăr la active izolate, la lucrători izolați și la regiuni izolate și nu cred că asta ne dorim în politicile noastre, adică să ne apucăm acum și să trecem de la eficiență marginală, un câștig marginal la un scenariu de investiții pe viitor. Aceasta pare a fi, de fapt, marea dificultate a următorului deceniu și și cel mai important risc. Avem și această hartă în care vedeți cum arată suprapunerea, mă rog, cum se reflectă PIB-ul pe cap de locuitor și cum se suprapunea pe cea mai uh, proastă calitate a aerului și vedeți că ele se suprapun în Europa, uh, coincid practic și ar trebui să facem în același timp o tranziție echitabilă, să facem lucrurile mult mai bine, să vedem unde se regăsesc această probleme. Iată un raport, o hartă care reflectă acest raport. Mi-e greu să cred că în Europa, la 25 de ani după ce a căzut cortina de fier, uh, iată că avem o nouă cortină, de data aceasta una de mediu, care trece prin Europa și prin orașele noastre. That we have done in the report. Last slide. Și ultimul slide, cred că vorbim aici despre patru concluzii esențiale. Unu, e vorba despre aplicarea și decalajul de aplicare a multor politici, care este foarte mare și care în egală măsură acoperă întreaga Europa, deci putem să obținem rezultate mai bune. Apoi, dacă ne concentrăm în egală măsură pe abordările existente, nu o să atingem ambițiile pactul ecologic pentru 2030, deci trebuie să ajungem la politici sistemice mai ambițioase și a treia concluzie ar fi că riscurile cele mari ar fi să facem opțiunile și investiții greșite, ceea ce ne-ar duce iarăși într-un impas, în loc să ne ducă la inovare și nici la crearea de noi locuri de muncă și competitivitate. Și în sfârșit, ultima concluzie este că acest lucru nu se întâmplă doar cu contribuția sectorului public, ci că va trebui să mobilizăm potențialul întregii noastre societăți, adică și oamenii de afaceri, și orașele, și mediul urban, mediul rural, pe toată lumea, acolo unde intervine inovarea și dacă putem susține lucrurile în mod coerent, există șanse mari, zic eu, să devenim, iată, primul continent care merge în direcția durabilității și a neutralității climatice. Vă mulțumesc! Thank you very much. So I give the floor now. Mulțumesc foarte mult. Îi dau acum cuvântul uh, Iutei Paulus în calitate de persoană de contact din partea agenției. Aveți cuvântul pentru două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule Bruinix, pentru faptul că ați fost alături de noi și ne-ați prezentat conținutul acestui raport într-o manieră atât de bine structurată nu am putut să analizez încă întregul raport, chiar dacă am luat acest document uh, cu mine atunci când ați prezentat raportul la Bruxelles. Este însă un raport foarte lung și oricine nu știe uh, ce să facă de Crăciun, e bine, cred că aceasta este o ocazie bună de a aprofunda acest subiect. Experți uh, foarte buni aduc la oaltă eh, niște concluzii importante. Și vreau să subliniez că multe informații au fost eh, adunate de voluntari, fără de care nu am fi știut de fapt ce se întâmplă cu adevărat. Știți cu toții că există liste roșii în Europa, Acolo sunt trecute specii care sunt pe cale de dispariție sau eh, se găsesc într-un pericol destul de mare. De asemenea, se vorbește despre diverse alte specii de păsări, precum potnichile, care și ele au dispărut din zonele mm, species will never come back again. And as you correctly mentioned, au fost menționate de asemenea pe listele speciilor uh, de păsări pe cale de dispariție. Și trebuie să vedem uh, ce putem să facem, pentru că există politici unde investim uh, mulți bani, dar cred că studiul de impact ar trebui să fie făcut ținându-se cont de o perspectivă mai puternică în ceea ce privește impactul asupra mediului. Nu numai pe termen scurt, ci trebuie să ne gândim la efectele pe termen lung. De exemplu, conceptul Saved by Design are nevoie de o regândire totală în comparație cu sistemul de astăzi. De exemplu, uh, noi folosim uh, în industria chimică anumite substanțe care au fost uh, desemnate spre a fi un substitut de estrogen. De aceea nu este de mirare că are un impact endocrin și ar trebui să avem grijă cum folosim aceste substanțe și să vedem care este impactul lor asupra mediului, pentru că este logic să aibă un uh, impact negativ. De asemenea, în ceea ce privește sustenabilitatea ca principiu orientativ, aceasta trebuie să fie într-adevăr uh, abordarea pactului ecologic și ar trebui să evaluăm aceste proceduri care au fost prezentate în abordarea pactului ecologic și care sunt puse față în față cu acest principiu. Pentru că mi-aș dori ca următorul raport privind mediul să uh, ne arate că zonele care erau marcate cu galben s-au transformat în zone verzi. Mulțumesc! Trecem acum la partea de catch the eye, deci la intervențiile spontane. Mulțumesc mult pentru această prezentare. Uh, aveți un mesaj foarte puternic pe care îl transmiteți și este un uh, moment oportun pentru că vine odată cu semnarea pactului ecologic și vorbim aici despre mai multe domenii asupra cărora ne vom apleca în următorii ani. Am ascultat cu atenție atunci când v-ați referit la situația referitoare la substanțele chimice și, de asemenea, la modul în care trasați această linie între sectorul uh, agricol și um, insecticidele împotriva diferitelor insecte, de asemenea chimicalele folosite în diversele pesticide și cred că toate aceste lucruri sunt extrem de importante. Aș vrea să intrați mai mult în detalii în această privință. Cu siguranță aceasta va fi o lectură interesantă pentru mine pe perioada Crăciunului. De asemenea, aș dori să vă mai întreb cu privire la uh, perturbatorii endocrini. Pentru că și acesta este un aspect foarte important și îmi amintesc că am vizitat agenția dumneavoastră acum uh, vreo 2 ani și ați descris uh, situația pentru cetățeni în ceea ce privește per perturbatorii endocrini și uh, impactul lor asupra fertilității. Cred că avem nevoie de o protecție mai mare în fața acestora, pentru că putem să constatăm atât în ecosistem cât și în ceea ce privește sănătatea cetățenilor noștri, care este impactul acestora. Pentru că există în prezent studii importante care fac legătura între utilizarea perturbatorilor endocrini și bolile obișnuite cu care sunt confruntați cetățenii din statele membre. Și poate că puteți să ne spuneți câteva cuvinte și despre acest lucru uh, și dacă există astfel de lucruri prezentate în raport, cu siguranță m-ar interesa să le citesc uh, în vacanța de iarnă. Mulțumesc, domnule Tovas. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare. Aș vrea să reveniți la slide-ul în care ați vorbit despre fluturi. My problem with the, the figures there... Problema mea are legătură cu cifrele menționate acolo, pentru că am uh, găsit un studiu științific uh, cu privire la fluturii din Flandra. Și aceștia sunt foarte frumoși, de aceea au fost studiați uh, din secolele 18, 19. Deci există foarte multe studii referitoare la aceștia. Și dacă să mergem către Flandra și acolo se vorbește despre o catastrofă prin care trec acești fluturi, pentru că agricultura este foarte eficientă și sunt 500 de persoane pe kilometru pătrat și există o presiune foarte mare asupra mediului din acest motiv, iar fluturii nu reușesc să supraviețuiască în aceste condiții. Și dacă este să ne referim la porci, porcii din Nord Prevant, a fost o, un articol în Süddeutsche Zeitung acum vreo două săptămâni. Era vorba despre numărul catastrofal de porci în regiunea respectivă per kilometru pătrat. Și cred că și acestea sunt subiecte asupra cărora ar trebui să vă aplicați pe viitor. Mulțumesc! I pass this on tomorrow. Okay, Mr. Vizik for EPP. Um, uh, vă mulțumesc. În raportul dumneavoastră, în, în partea în care vă referiți la silvicultură, vorbiți despre conservarea naturii și despre un scenariu preferențial care oferă atât protecție pentru mediu și uh, împotrivire împotriva schimbărilor climatice, cât și prezervare a fondului natural în comparație cu uh, practicile intense de gestionare a pădurilor, precum uh, rotațiile rapide și uh, necesitatea de a avea resurse pentru combustibilii fosili și biologici. Sunt de acord cu dumneavoastră și cred că ar fi foarte important să găsim o soluție, mai degrabă decât să abordăm aceste practici intense de management și Cred că linia cea mai importantă este că ar trebui să gestionăm pădurile noastre mai intens pentru a obține tot ceea ce putem de pe urma lor. Întrebarea mea este, cât de important considerați uh, că este o înțelegere corectă a ecosistemului uh, forestier pentru noi, astfel încât să aibă loc o tranziție uh, sustenabilă, echitabilă și un pact ecologic bun? Bas Eichhout. Nu mă voi referi la porcii din uh, Brevantul de Nord, dar am o întrebare. Domnule Brunix, poate puteți să ne mai arătați o dată slide-ul cu decuplarea, pentru că ați spus că Europa a fost capabilă să facă această decuplare, dar multe regiuni din afara Europei uh, spun că, da, ar putea să fie adevărat acest lucru, dar în același timp importați mult mai multe produse. Așadar, uh, decuplăm pentru că, de fapt, presiunea asupra producției este în afara Europei și importăm mult mai multe produse. Și cred că și acest lucru ar trebui luat în considerare. De asemenea, în trebuie să ne gândim și la amprenta uh, asupra mediului a Europei și să vedem care este nivelul acestea și în ce măsură ne mai putem referi în această privință la această decuplare. Asta pentru a încheia analiza dumneavoastră. Președintele, vă rog să răspundeți la prima rundă de întrebări. Mulțumesc pentru întrebările adresate. Voi încerca să fiu cât se poate de succint în răspunsurile mele, iar dacă doriți răspunsuri mai uh, amănunțite, vă rog să nu ezitați să ne contactați. Cred că au fost menționați uh, voluntarii. Am uh, spus că în contextul biodiversității ne-am bazat foarte mult pe aceste asociații ale cetățenilor, ale ornitologilor, um, Vorbim aici despre unul dintre fondatorii uh, asociațiilor cetățenești, uh, Citizen Science, într-adevăr cu aceștia lucrăm și recunoaștem că uh, există date care au fost furnizate cu ajutorul acestora. De asemenea, lucrăm cu uh, aspecte care vizează noile tehnologii care pot fi folosite de cetățeni pentru a putea uh, evalua calitatea aerului și pe toate acestea le putem calibra din punct de vedere științific. Așadar, mergem pe această direcție. În al doilea rând, în ceea ce privește agricultura și produsele alimentare, cred că este cât se poate de clar de ce avem nevoie de o abordare sistemică a sistemului alimentar. Este corect să spunem că plătim de patru ori pentru alimentele noastre. Plătim în calitate de contribuabil atunci când oferim subvenții agricultorilor, ceea ce este oarecum ciudat pentru că cei care ne cresc uh, alimentele, ei nu reușesc să trăiască de pe urma acestor produse pe care le cultivă și mie asta mi se pare oarecum ciudat plătim de asemenea când cumpărăm mâncarea, când plătim alimentele și asta înseamnă că uh, cumpărăm uh, mâncare care a fost transformată în mâncare, deci asta prin adăugarea de sare, zahăr sau alte adaosuri. Ceea ce înseamnă că plătim și o a treia oară atunci când plătim în calitate de contribuabil pentru uh, consecințele asupra mediului și asupra schimbărilor uh, și care generează și schimbări climatice și de asemenea a patra oară când mergem la doctor, pentru că nu este un sistem sănătos. Deci avem un sistem alimentar bun, dar nu este unul neapărat sănătos. Așadar, în secolul 21 ar trebui să avem o cale mai bună de a aborda alimentele și mâncarea. Și noi descriem o serie dintre aceste elemente în raportul nostru și am uh, realizat de asemenea și un raport privind sistemul alimentar și abordăm și acest aspect. Iar dacă vorbim despre substanțele chimice și uh, despre impactul uh, aspectelor de, care vizează mediul asupra sănătății umane, vorbim despre 620.000 de oameni din Europa care mor înainte uh, de vreme din cauza impactului uh, mediului, a consecințelor de mediu. În ceea ce privește poluarea zero și uh, expunerea la substanțe chimice, noi colaborăm uh,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 și, de asemenea, cu autoritatea privind uh, securitatea în domeniul alimentar și, bineînțeles, că este foarte importantă această politică uh, a poluării zero și ne interesează cum va evolua această politică și vom face solicitări către cele trei agenții, de asemenea către alte instituții, pentru a prezenta un raport anual sau bianual în ceea ce privește uh, poluarea și chimicalele utilizate în Europa. Informațiile există, dar nu există un mandat clar necesar pentru a se realiza o astfel de muncă în prezent. Nu voi spune prea multe în ceea ce privește vacile, oamenii și uh, porcii în anumite regiuni. Știm cum stau lucrurile, atât în Belgia cât și în Olanda. Există probleme serioase în această privință. Într-adevăr, uh, Fluturii au fost studiați de-a lungul timpului foarte mult, la fel și păsările, insectele mai puțin, însă toate studiile cu privire la aceste specii în zonele agricole, ne arată cât se poate de clar care sunt tendințele și acestea sunt aceleași mereu. Deci există o certitudine clară din punct de vedere științific în ceea ce privește legăturile și conexiunile care pot fi făcute. De asemenea, în ceea ce privește calitatea apei, care are de asemenea de suferit și biodiversitatea solurilor și acesta este un aspect foarte important pentru că dacă dorim să folosim ciclul natural uh, al carbonului pentru a stoca carbon, atunci avem nevoie de o biodiversitate mai mare a solurilor și de soluri mai puternice. Când vorbim despre silvicultură și aspectele forestiere, într-adevăr, pădurile sunt uh, esențiale. Sunt esențiale pentru biodiversitate, sunt uh, esențiale în ciclul apei și, de asemenea, în uh, întregul, întreaga dezbatere privind schimbările climatice. Pădurile joacă așadar un rol foarte important, sunt cel de-al doilea uh, element uh, în ceea ce privește acoperirea terenurilor după terenurile agricole și uh, Europa nu are încă o politică forestieră suficient de puternică. Urmează o inițiativă forestieră, dar nu avem o politică forestieră foarte clară. Pădurile sunt gestionate mai bine în afara Europei vorbim despre instrumente care legiferează utilizarea și gestionarea pădurilor care sunt uh, mai bine puse la punct în alte părți. Lucrăm în acest sens pentru a cartografia pădurile mai bine și pentru a gestiona lucrurile mai bine. În ceea ce privește a doua întrebare a dumneavoastră, dacă am înțeles corect, într-adevăr, noi uh, lucrăm cu biomasa, au existat tot felul de promisiuni în ceea ce privește băncile uh, de biomasă, ne vom face casele uh, din uh, biomasă și din produse care se bazează pe aceasta și mm, trebuie să ne întrebăm dacă este suficientă biomasă la dispoziție și dacă avem suficiente resurse în acest sens. Trebuie să vedem dacă este uh, cel mai inteligent lucru să o uh, combinăm cu uh, combustibil, să o folosim ca biocombustibil uh, nu am nimic uh, împotrivă de principiu în ceea ce privește uh, combustibilii uh, biologici, dar trebuie să vedem care este proveniența acestora și atunci când vorbim despre sustenabilitate trebuie să ținem cont de o serie de elemente. În ceea ce privește decuplarea, Da, este o decuplare parțială, pentru că am transferat producția și în afara Europei. Bineînțeles că vorbim aici despre lanțuri alimentare. Am uh, analizat și amprenta, am făcut pași importanți în această direcție. Am analizat și această relație între export și import. Bineînțeles că noi avem acea metodologie a triplu C Vorbim despre emisiile teritoriale. Am făcut câteva estimări cu privire la acest uh, raport între export și import pentru a vedea care sunt consecințele și uh, încercăm să venim cu niște rezultate. Raportul uh, care se găsește pe internet are linkuri către o serie de rapoarte, peste 150, și acolo sunt foarte multe informații pe care s-a bazat analiza noastră. Deci raportul online este de fapt poarta de intrare către toate informațiile și cunoștințele pe care ne-am bazat noi atunci când am realizat evaluarea noastră. Mulțumesc! Mai avem uh, șase oratori pe listă care doresc să intervină. Voi începe cu Margaret Hogan. Thank you very much and thank you for coming. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru limbajul foarte clar pe care l-ați folosit. Nu suntem foarte obișnuiți să primim mesaje atât de clare. Dumneavoastră descrieți ceea ce a fost în dezbaterea despre mediu timp de ani de zile, cu un impact foarte mic asupra deciziilor luate eu uh, aștept să văd cum uh, se va aplica acest, acest, ce se vor aplica aceste lucruri la noul pact uh, ecologic european din partea Comisiei. Din câte știu eu, Comisia va încerca să înlocuiască principiul precauției cu principiul inovației. Dar dacă inovația Uh, este una continuă, dar fără să uh, schimbăm uh, mentalitatea, ținem cont de faptul că am ajuns la o limită a eficienței. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în legătură cu munca comisiei? Uh, avem uh, poluarea apei în Danemarca, uh, comisia nu face foarte mult în acest sens, dă doar niște indicații și de aceea este foarte ușor să se continue pe această cale. În ceea ce privește perturbatorii endocrini, legislația e blocată de decenii aproape în comisie și nici măcar nu știm uh, care este situația. Și aici ne, ne lovim de, un pro, de niște probleme majore. Domnul Gonzales? Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director, voi continua în limba spaniolă. Dacă puteți, merge la, la imaginea cu pianul unde se vedea cum partea de protecție și conservare a domeniilor terestre apare cu verde, cea mai bună parte, dar din câte știu eu, nu aș putea accepta această calificare de verde pentru, și vă explic de ce, pentru că, de fapt, în uh, zonele Natura 2000, multe dintre cele pe care le cunosc unele sunt transferate în uh, gestiunea regiunilor statelor membre. Știu că există proceduri de încălcare din partea Comisiei datorită absenței absolute a unui, unui plan de gestionare. La patru ani după ce a fost obligatoriu să existe aceste planuri de gestiune, acestea nu există. Și aceea, de aceea mi se pare că raportul este excelent, foarte bine elaborat și din câte am putut vedea în uh, alte, cu alte ocazii, însă acest verde cu obiective uh, îndeplinite până în 2020 uh, ar trebui să țină cont de faptul că o zonă foarte mare de zone Natura 2000 nu are plane de gestiune, planuri de gestiune. Și uh, Uh, se permit și ex, extragerile miniere în aceste zone. În ceea ce privește pădurile, importanța politicii forestiere europene este esențială, însă de zeci de ani înlocuim uh, păduri vechi uh, cu alte păduri noi nu știu dacă și de acest lucru s-a ținut cont în raport. Vă mulțumesc. În partea Renew, domnul Voicic, vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru prezentarea interesantă. Nu voi repeta aspectele care au fost deja ridicate. Mulțumesc colegilor pentru acest lucru, însă este o imagine pe care ne-ați arătat-o, care Uh, privește fostul bloc sovietic și anume noua cortină de smog care se răspândește în Europa. Avem o problemă foarte serioasă aici. Un lucru despre care statele membre vorbesc continuu, dar uh, pe care, care nu pare să le intereseze să rezolve. Este vorba de arderea de uh, lemn pentru încălzire, dar și în uh, centralele uh, termice. Pe lângă tranziția echitabilă, ceea ce nu auzim foarte des este că nivelurile europene pentru uh, calitatea aerului sunt sub recomandările OMS și acesta este deseori cel mai mic numitor comun. Așadar, cum ar arăta acest, această schemă dacă am aplica standardele OMS? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din partea GUE, domnul Porcaris. Mulțumesc, domnule Președinte, domnule director, mulțumim pentru acest uh, raport. Îl voi citi în vacanța de Crăciun. Se adaugă la o, um, serie de rapoarte științifice extrem de negative. Acest raport vine de la propria noastră agenție și suntem obligați să ascultăm avizele științifice Voi rămâne și eu pe uh, imaginea cu pianul. Acest pian nu trebuie să cânte un requiem. Nu va fi pentru mediu sau pentru planetă, nici pentru porci, nici pentru fluturi. Va fi un requiem pentru umanitate. Nu putem să împușcăm pianistul pentru că chiar noi suntem pianistul. ne așteaptă 30 de acțiuni cheie necesare pentru ca uh, pactul ecologic european să devină o realitate. După cum știm de ieri, trebuie să conducem uh, uh, lupta mondială pentru justiție climatică. Acum, în caz de urgență, cum veți face ca aceste date să fie mult mai accesibile și disponibile pentru cetățeni uh, mai uh, frecvent și nu doar la fiecare 5 ani? Mulțumesc, domnul Christiansen. Mulțumesc, voi vorbi în limba daneză. Yes, um, for my kan og skal uh, øh, intensiv landbrug gå hånd i hånd med biodiversiteten? Din punctul meu de vedere, agricultura intensivă nu va fi uh, suficientă pentru a hrăni întreaga planetă. Trebuie să găsim un model care să împace agricultura intensivă și biodiversitatea. Trebuie să ținem cont de acest lucru în PAC și în acest pact ecologic european. Să, uh, să compensăm schimbarea climatică pentru a ajunge la o dezvoltare durabilă. Uh, Eleonora Evi. Eleonora Evi, pentru nea, neafiliați. Vă mulțumesc, voi vorbi în limba italiană. Am două întrebări prima, uh, sănătatea solurilor. Pentru că nu pare să fie, din păcate, o, un rezultat foarte bun în ceea ce privește sănătatea solurilor, care se înrăutățește în ultimii ani. În ciuda măsurilor europene, în ceea ce privește obiectivele europene, sunt câteva în legătură cu strategia uh, pentru biodiversitatea uh, anunțată de Comisia Europeană. Eu aș propune o, uh, un obiectiv de neutralitate până în 2030. În, aceea, în, ceea, în ceea ce privește deșeurile și în special incinerarea deșeurilor, în ceea ce am făcut la nivel uh, național în Italia, pe lângă uh, Uh, cu o asociație pentru um, um, gestionarea mediului, avem o uh, capacitate de incinerare de 13 milioane de tone pe an. Um, deci, ținând cont de necesitatea de a recicla, de a reduce deșeurile, Aș dori să vă întreb uh, cum considerați uh, presiunea a uh, anumitor lobby-uri care insistă să se construiască noi centre de incinerare a acestor deșeuri, o practică care ar trebui să devină depășită deja. Și ultima intervenție, Grace O'Sullivan. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Bernix, pentru prezentare. Acest raport este extrem de important pentru noi toți. Întrebarea mea pentru dumneavoastră ca director executiv al Agenției pentru Mediu, unde când propunerile CFM pun EA într-o categorie de agenție al căror buget, al căror buget rămâne stabil, deci ceea ce înseamnă o reducere de 14% în termeni reali, cum vă va afecta această alocare bugetară um, în activitatea dumneavoastră, în uh, încercarea dumneavoastră de a ne acorda aceste informații cruciale. Vă mulțumesc. Și poate mă introduc și pe mine pe listă, ca și ca privilegiul președintelui. Dacă revenim la imaginea în legătură cu diversele obiective legate de reducerea CO2. Aveți o analiză economică asociată cu fiecare din uh, aceste fiecare din aceste obiective, pentru că, bineînțeles, uh, îl vom avea pe Franz Timmermans peste puțină vreme, însă știm uh, că va exista o uh, altă secvență și care va depinde și de modelele economice. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Voi încerca din nou să fiu foarte concis în răspunsurile mele. O serie de întrebări au făcut trimitere la Pactul Ecologic European. Eu cred că se poate spune că capitolele Pactului Ecologic European și ce cunoaștem deocamdată în ceea ce privește pachet strategic nu a fost niciodată atât de aliniat cu analiza un, a, științifică. Este o declarație de fapt. Aceste aliniere nu a existat niciodată în, ace, în într-o asemenea măsură. Bineînțeles că totul depinde de punerea în aplicare dacă ne suntem conectați cu acest proces, da, pentru că conlucrăm în strânsă colaborare cu Digi Mediu, Digi Climă. Am uh, avut contacte foarte bune cu cabinetul uh, domnului președinte executiv Franz Timmermans, lucrăm cu Mare, lucrăm cu MOVE, uh, deci cunoașterea noastră face parte din aceste propuneri și în special în ceea ce privește follow-up, monitorizare, raportare și verificare, aspecte esențiale. Aceste lucruri, eh, aici răspunsul este foarte clar da, când președinta Comisiei Europene a spus că eh, pot să rezolvi doar ce eh, măsori, eu cred că măsurile din Pactul Ecologic European vor avea nevoie de propria, propriile mm, măsurători și acolo uh, intrăm noi în joc, pentru că noi cu asta ne ocupăm. În ceea ce privește întrebarea domnului Gonzales, noi am uh, examinat uh, am făcut raportul State of Nature și concluziile noastre au fost duble. Pe de o parte, în zonele protejate, statul, starea naturii este mai bună, însă ă, ceea ce lipsește în multe zone protejate, lipsește un plan de gestiune și resursele în acest sens. Deci, sănătatea naturii ar fi mult mai bună dacă aceste uh, zone ar fi mult mai bine uh, îngrijite avem o a treia înțelegere care vine și se leagă și de alte întrebări în legătură cu utilizarea terenurilor, agricultură și silvicultură. Nu vom câștiga uh, bătălia pentru biodiversitate în 20% din teritoriul european, o vom câștiga pe întregul teritoriu european. Deci protejarea anumitor locuri este bună, însă nu va fi suficient în sine. De asemenea, nu trebuie să uităm că mai multe jumătate din teritoriile europene sunt uh, reprezentate de mediul marin și acolo nu avem nici măcar, uh, nu avem nici pe departe numărul de mile marine suficient. Și uh, gestiunea teritoriului marin este mult mai complexă pentru că este prin natură un mediu mult mai fluid După aceea, întrebarea în legătură cu tranziția echitabilă și problema smogului. V-am arătat acest uh, grafic, însă avem un raport unde puteți să examinați, de exemplu, situația între marile orașe, unde segmentarea în orașe în conformitate cu clasele socioeconomice uh, are și ea un rol Aici aș spune că Europa, dacă ia în serios investiția într-o tranziție justă, trebuie să monitorizeze lucrurile. În ceea ce privește uh, datele în legătură cu uh, elementele socioeconomice, acestea sunt foarte uh, bune, însă nu există nimeni care să aibă mandatul și resursele necesare pentru a le pune în aplicare. Acest lucru se poate face de către Eurostat, de către uh, alte agenții. Și aici cred că ar trebui să învățăm uh, de la Statele Unite, în mod surprinzător, pentru că au avut o lege a justiției de mediu pe de, în jur de 20 de ani, aproape 20 de ani, și se face un uh, raport anual în legătură cu justiția de mediu, care trebuie să fie bazat pe fapte și pe date. Deci putem să ne imaginăm și un mecanism în Europa care să arate foarte clar unde sunt aceste probleme, care sunt consecințele și unde trebuie să se acționeze. Acolo am putea include și elementul de calitate aerului. În legătură cu standardele OMS, am avut forumul pentru aer curat la Bratislava cu doar două săptămâni în urmă. Avem uh, un website pe care, care se numește Air Quality Index. Puteți face click pentru pe fiecare oraș uh, din Europa în uh, timp real, în ultimile 100 de zile. Puteți face o comparație cu alte orașe și cu standardele OMS. Dacă le-am aplicat în Europa, am vedea că decesele premature ar scădea cu o treime. Deci în jur de 40.000 de oameni eh, ale căror decese ar putea fi ehm, împiedicate eh, doar prin calitatea aerului. Acest lucru eh, l-am inclus în ultimul nostru raport în legătură cu calitatea aerului. În, întrebarea în legătură cu tabelul pianului. Noi suntem pianistul, sunt de acord, acesta, acesta este trendul pe care îl vedem acum, însă dacă implementăm uh, Pactul Ecologic European și dacă mai multe orașe fac uh, ceea ce au făcut uh, finaliștii capital concursului Capitala Ecologică Europeană, atunci putem construi un viitor diferit și atunci schema culorilor s-ar schimba Mm, aceste trenduri sunt, uh, uh, sunt evaluate considerând că lucrurile vor continua ca și până acum, însă planeta ne spune că nu mai putem continua ca și până acum. Dacă datele noastre sunt la dispoziția cetățenilor, uh, nu doar la 5 ani, da, bineînțeles, aș spune că avem uh, hărți intuitive în urmă cu 10 ani aveam în jur de 3 milioane de vizitatori. Acum am avut 330 de milioane. Deci uh, am monitorizat acest lucru și avem o altă modalitate de a comunica cu cetățenii. Vom folosi din ce în ce mai mult vizualizările datorită investiției Copernicus care uh, ne-a dat posibilitatea să avem hărți care sunt foarte grăitoare în mod vizual. Sunt, bineînțeles, de acord cu faptul că dacă avem un sistem alimentar, o parte din acesta o reprezintă practicile agricole, dar și pescuitul. Un, acest, un astfel de sistem trebuie să îndeplinească diverse obiective mâncare potrivită, sănătoasă, sănătoasă, sigură, care nu pune presiune în afara Europei, de exemplu lanțul soia, și, bineînțeles, care să ducă la un mediu sănătos, atât pentru noi cât și pentru mediu. O parte din acest lucru poate să se lege de uh, soluri. Un element examinat este regenerarea practicilor, uh, um, regenerarea solului, uh, care poate să fie făcut uh, prin noi tehnologii sau prin inovații într-un sector care e privit de obicei ca fiind foarte conservator, însă chiar cred că putem să schimbăm acest sector pentru a-l conforma cu obiectivele generale. Um, acest lucru face parte, cred, din strategia din fermă, de la fermă până la farfurie și la noua revizuire a PAC. Există foarte multă presiune pusă la nivel funciar, există calitatea solurilor, fragmentarea funciară, există acapararea pământurilor agricole am tot văzut un număr din ce în ce mai mare de hectare care au fost astfel acaparate. Vorbim însă de o creștere de 7% de sigilare a solurilor de pildă în Europa, lucru care nu corespunde obiectivelor și în același timp vorbim și despre o țintă pozitivă, și anume restaurarea solurilor care ține de biodiversitate. Toate acestea sunt subiecte pe care le discutăm și care se discută la nivel de politici. Acum, dacă vorbim despre un principiu al neutralității nete, după părerea mea, e vorba de un instrument, atât doar că nu am uh, niște opinii bătute în cuie la acest capitol. Cred că principiul general ar trebui să fie să avem niște ecosisteme mai ferme și să le gestionăm mult mai bine și mi-amintește asta de un autocolant pe care l-am văzut în Statele Unite pe vremea când trăiam acolo, unde scria ar trebui să nu ne mai tratăm pământul ca și când ar fi gunoi, ceva de genul acesta. Mă rog, în fine, e un joc de cuvinte. Referitor la bugetul nostru, în temeiul propunerii actuale, putem spune că el este stabil, eufemistic vorbind, din punct de vedere nominal și din punct de vedere al uh, scăderilor. E totuși o inflație care trebuie luată în calcul, iar în temeiul propunerii comisiei și uh, în temeiul indicelor de deflație o să fie o scădere de 14% dacă este să calculăm acest lucru raportat la, mă rog, costurile fixe, cu personal, chirile, înseamnă că reducerea de fapt se situează undeva între 25 și 30% la nivelul cheltuielor cu personalul, ceea ce este absolut incompatibil cu nivelul de așteptări pe care le avem în legătură cu susținerea noului pact ecologic. Firește că suntem cât se poate de entuziaști și dispuși și, și capabili să susținem acest pact ecologic printr-o analiză bună și o monitorizare bună și sper că cel puțin parțial acest demers de aliniere a bugetului cu obiectivele de politici ar însemna și o viziune, o imagine de ansamblu în legătură cu ceea ce înseamnă o agenție mică față de altele. Noi avem un număr de 210 angajați, bugetul nostru este Uh, undeva 4,5 poziții, deci nici măcar nu cerem sute și sute de posturi, este uh, subunitar, ci creștem o, cerem o creștere a capacității noastre, pentru că acest lucru ne-ar permite să avem mai multe resurse pentru a ne ține de promisiunile pe care le-am făcut sau le facem noi, Parlamentul, Consiliul sau Comisia, instituțiile europene. E evident acest lucru. Mai departe, referitor la întrebarea domnului președinte, dacă există o evaluare, dacă avem detalii în legătură cu aspectele macroeconomice, sectoriale și nu numai referitor la toate aceste traiectorii, aceste scăderi de 45%, 50%, 55% parțial, ele există. De pildă, la, în sectorul energetic am reușit să analizăm lucrurile, să vedem unde sunt aceste active izolate, unde sunt nevoile de investiții am muncit foarte mult și la capitolul mobilitate, dar e limpede că e nevoie de investiții suplimentare pentru a putea identifica nevoile foarte clare ale acestui pact ecologic. Cred că se poate face acest lucru dacă vom folosi informațiile existente în sistemul uh, comunitar și suntem absolut dispuși să cooperăm cu cei care fac acest studiu de impact da, cred că cel mai important este că această chestiune socioeconomică, macroeconomică, oarecum îi spunem, să poată fi făcută prin corelarea aproape virtuală a mai multor uh, factori care intervin la nivel european, care, iată, pot foarte bine să urmărească și să monitorizeze situația mai bine. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Și uh, iată, putem să tragem concluzii timp de două minute, mai avem două minute. With Professor Lena Nechki, who is the uh, Domnul profesor repre reprezentant al Parlamentului European în uh, doamna Lena Lerci. Da, mulțumesc, mă numesc Lena Nejci și sunt membră a acestui Consiliu de Administrație în numele Parlamentului European și Activitatea mea de zi cu zi este aceea de profesoară la Universitatea Lund, în Suedia. Munca prezentată aici este una extrem de importantă. Europe and the Green Deal. În ceea ce privește noul pact ecologic, iar această agenție reprezintă o serie de cunoștințe și reprezintă și o serie de reflexii și de inovații de orientare a procesului decizional din Europa. De asemenea, consider că aveți o serie de rețele în întreaga Europa și în toate statele membre. Agenția este mică, precum spuneați și dumneavoastră mai devreme, domnule profesor Bernix și uh, referitor la toate aceste subiecte pe care ne dorim acoperite, ce pot să vă spun este că salut faptul că, deși sunteți atât de îngrijorat, abordați de fiecare dată noi subiecte și am auzit uh, unele dintre acestea, cum ar fi uh, agricultura durabilă, o industrie alimentară durabilă. Agenția, iată că pune la punct noua sa strategie pentru 2020-2030 și este foarte important acest lucru și e clar că ă, doriți să faceți multe lucruri pe viitor, dar aș mai adăuga o dorință pe această listă, pentru că dumneavoastră ați prezentat aici chestiuni cât se poate de importante și aș vrea să ă, primim o variantă mai scurtă în fiecare an ca să ne reamintiți de ce este atât de important și ce este de important pentru noi. Mulțumesc! Poate, dacă îmi permiteți, aș răspunde la această intervenție. Facem un raport anual pe care l-am, al indicatorilor pe care l-am prezentat înainte în fața Parlamentului dar nu e tot una cu discuția care are loc uh, în legătură cu um, cum monitorizăm obiective de dezvoltare durabilă și toate proiectele ale Uniunii Europene și cred că există anumite suprapuneri aici, astfel încât este nevoie de o discuție, astfel încât să facem acest lucru în mod eficient, fără risipă. Practic, să avem un set de indicatori și să putem să ținem cont uh, de rolurile pe care joacă și Eurostat și Centrul Comun de Cercetare, JRC și uh, înțelegerea integrată a modului în care se face această activitate și există sau nu există de fapt niciun fel de solicitări, la fel și când dumneavoastră faceți discuțiile pe buget în Parlament uh, an de an vă confruntați cu această listă și chiar aș vrea să mulțumesc, profit de ocazie să-i mulțumesc Parlamentului pentru acest sprijin de care am beneficiat, în deosebi sprijinul din partea acestei comisii pentru bugetul pe 2020 unde, iată, că am reușit să adăugăm niște resurse agenției, lucru absolut esențial, pentru că, din punctul nostru de vedere, acest lucru înseamnă că reușim să inversăm cumva sau să cârmim în altă direcție tendința, pentru că am pierdut deja Uh, din oameni, pentru că, într-adevăr, am căzut victime programului de austeritate, de aceea doresc să salut uh, sprijinul și angajamentul acestei comisii din Parlament. Okay. We are going to resume uh, and we are privileged. Luăm și este o deosebită plăcere să-l avem în rândul nostru pe vicepreședintele Comisiei, domnul Franz Timmermans, care ne este alături. La doar câteva zile după prezentarea în plenă a acestui nou pact ecologic, este o ocazie cât se poate de interesantă pentru membrii Comisiei care să se ocupe de unele dintre punctele cele mai importante care tocmai ce au fost semnalate și discutate în plenar, așa încât vom începe dezbaterea cu o prezentare de 10-15 minute din partea domnului Timmermans, după care vom da cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice timp de 2 minute fiecare, după care avem deja o listă de oratori, așa încât vom începe cu intervenția de 15 minute la Armand. Thank you very much and, um... Mulțumesc foarte mult și mă mir să-i regăsesc pe Bas și pe alții din delegația de la Madrid că sunt aici de față. M-am gândit că v-am luat-o înainte, dar iată că sunteți și voi aici. O să vorbim mâine despre Madrid, din câte înțeleg, e subiectul din plen. Însă ceea ce pot să vă spun referitor la acest subiect este că lumea e cu ochii pe noi acest nou pact ecologic și pactul ecologic european au stănit un interes deosebit la Madrid și mm, am fost întrebat, în repetate rânduri, să mm, rugat să explic ce înseamnă acest lucru și, și dată fiind absența faptului că nu există niciun fel de reprezentante frunte din partea Statelor Unite, cumva această semi-incertitudine și din partea chinezilor, dacă mai vor să fie fruntași sau nu, în tot acest context, rolul european a devenit din ce în ce mai important în dezbaterea climatică, iar acest pact ecologic se poate dovedi un instrument important care să demonstreze că suntem dispuși să ne asumăm această răspundere și că avem și ceva de oferit restului lumii. Din punctul meu de vedere, întreaga noastră economie și întreaga societate de la ultima revoluție industrială uh, se bazează foarte tare pe uh, hidrocarburi și pe combustibil fosibil și practic și pe carbone. Trebuie să încercăm să menținem un nivel de prosperitate, o bunăstare a cetățenilor superioară, atâta doar că trebuie să renunțăm la carbon, emisia de carbon și practic trebuie să vedem în ce mod se va prezenta societatea noastră în viitor. Acest pact ecologic este o tentativă europeană de a situa totul în acest context de schimbare a paradigmei de la economie bazată pe carbon, mă rog, o economie unde nu lipsește carbonul, dar măcar o economie în care carbonul să nu mai fie o amenințare la adresa supraviețuirii planetei, care să poate fi în continuare locuită de către oameni. Acesta este, de fapt, din punctul meu de vedere, esența acestui pact ecologic și de aceea este, aș zice eu, una dintre cele mai, unul dintre proiectele cele mai uh, invazive, convingătoare, habar n-am proiecte europene, poate că ne gândim la ce știu eu, nu știu, vindecarea Europei după războiul rece. Cred că ceea ce facem acum este mult mai mult, este ca și cum am face o restartare, o tabula rasa a modului în care trăim și cred că facem acest lucru și pentru că generația tânără și văd că avem și reprezentanți aici în sală, în această încăpere a tinerilor. Tinerii noștri ne cer să facem acest lucru și avem un anumit elan, ne-au dat un anumit elan acești tineri, pentru că și m-a mirat acest lucru relativ recent, am remarcat și eu, că există și cei care sunt într-un negaționism, există și sceptici și și au copii și copiii aceștia se duc și stau de vorbă cu părinților și cred că acesta este cea mai puternică mișcare populară de pe fața pământului în acest moment. Și faptul că Revista Time Magazine a ales o tânără de 16 ani ca fiind persoana anului. Acest lucru arată cam cât de puternică este această generație și trebuie să îi susținem la un cu totul alt nivel, într-o cu totul altă poziție. Cred că acesta este rolul nostru și Comisia dumneavoastră de mediu va avea un rol crucial pentru că trebuie să trecem de la vorbe, de la schimbarea de paradigmă pe care tot evocăm, E momentul să trecem la fapte și să transpunem toate aceste lucruri în legislație, în politici concrete și să sperăm că în următorii 5 ani de zile vom putea ca să mutăm acest petrolier, să-i zicem, să schimbăm cursul acestui petrolier, dacă putem spune așa. Și următorii 5 ani ne vor permite să avansăm. Deci trebuie să cartografiem acest parcurs și să ajungem deci, până la 2050 la noul parcurs. Și chiar cred în ceea ce spun și mai știu că acest lucru va fi și cât se poate de complicat. Care ar fi câteva dintre principiile care sunt consfințite în acest pact ecologic? În primul rând, că ne dorim ca totul să fie întemeiat pe date concrete. Ce am aflat eu în ultimii cinci ani de zile în legătură cu mai bună uh, reglementare și aplicării legislației, acest lucru trebuie să se folosească și în momentul în care ne-am apucat să redactăm aici legislația, pentru că, mai ales din experiența pe care o avem cu strategia pe plastic, am constatat că dacă suntem bine sau mai bine pregătiți și dacă am verificat de N ori că se poate aplica în practică ceea ce propunem, atunci și procesul de legiferare este mai rapid. 8 luni de zile cred că reprezintă un record mondial și cred că putem să găsim modalități în care să putem face studii de impact care să se aplice în acest domeniu, astfel încât să putem să ajutăm pe colegiuitori să lucreze mai bine. Um, next summer, Vara viitoare vom avea o evaluare cuprinzătoare a celei mai bune căi către neutralitate climatică până în 2050 pentru a vedea dacă putem să ajungem la 50% și să ne îndreptăm spre 55% reducerea emisiilor până în 2030. De ce până în vară? Pentru că dorim să fim pregătiți pentru pentru conferința de la Glasgow, pentru că la Madrid rezultatele nu au fost cele dorite. Dacă vom face acest lucru în studiul nostru, vom vedea care sunt părțile din economia noastră, transportul, agricultura, energia, locuințele, vor contribui astfel încât să putem ajunge la aceste rezultate. După ce această revizuire, vom revizui toate legile și politicile noastre, astfel încât să ajungem la un pachet complet până în iunie 2021. Cel de-al doilea uh, pilon se referă la uh, domeniul de aplicare. Da, este vorba despre uh, mediu, dar despre dar și despre schimbări climatice, pentru că avem un singur ecosistem în care trăim și de pe urma căruia trăim. De aceea uh, vorbim despre o natură cât mai diversă. Deci vorbim despre biodiversitate în pactul acesta și despre riscul de a pierde peste un milion de specii. Avem nevoie de un mediu netoxic, de, sănă, de mâncare sănătoasă și de o politică forestieră durabilă. Avem nevoie de orașe curate și sănătoase, cu mai mulți copaci care să captureze carbonul și pentru ca aerul pe care îl respirăm să fie cât mai curat. Am vorbit cu un auditoriu din Polonia uh, acum puțină vreme și am fost întrebat, putem să facem acest lucru? Pentru că cei uh, care făceau politică spuneau că este dificil, iar oamenii spuneau este necesar să facem acest lucru pentru că ne sufocăm în orașele în care trăim și nu mai putem accepta acest lucru. Așadar, putem crea momentul potrivit astfel încât să um, procedăm cum trebuie. Avem nevoie însă și de contribuție industriei. Avem nevoie de o strategie industrială. Aceasta este strategia de creștere pe care noi imaginăm pentru viitor. În al patrulea rând, avem nevoie de bani pentru acest lucru, pentru că noile ambiții uh, au nevoie de investiții de vreo 260 de miliarde de euro anual. Asta pentru următorii 10 ani. Și sunt mulți bani. Așadar, vorbim despre vreo 3 trilioane. Angajamentul nostru este să apelăm la propriul nostru buget, uh, cheltuielile uh, statelor membre și investiții private. Trebuie să lucrăm astfel încât să obținem acești bani, pentru că costurile lipsei de acțiune ar însemna să fie mult prea mari, uriașe și ar fi o insultă față de profesia noastră că, să observăm că industria și băncile se mișcă mai repede decât o face politica în prezent. Nu trebuie să permitem acest lucru, trebuie să fim în primul rând și nu trebuie să permitem băncilor sau industriei să fie cei care ne conduc. Și Astfel, trebuie să avem uh, un mecanism pentru o tranziție socială echitabilă, care trebuie să fie uh, cea care contează. Și nu vorbim aici despre investiția uh, tranziției atunci când ne referim la fondurile necesare, ci trebuie să ne asigurăm că această tranziție este realizată într-o manieră corectă, într-o manieră justă, echitabilă. Trebuie să răspundem la provocările cele mai importante. Numai așa putem să obținem această justiție echitabilă, această tranziție echitabilă. Vorbim despre 120 de miliarde de euro, dar trebuie să ne concentrăm și asupra asistenței tehnice, asupra posibilităților pe care le poate oferi statul, asupra titlurilor de valoare verde. Toate acestea pot fi parte al acestui pachet privind tranziția echitabilă. Apoi, pactul privind uh, clima și mediul. E bine, este vorba despre oameni și trebuie să fie un pact ecologic susținut de oameni. De aceea, guvernele schimbă în acest moment politica lor, pentru că este nevoie de o implicare mai mare a cetățenilor, a asociațiilor, a academicienilor, a tuturor celor care ar trebui să participe la această discuție, să fie parte în uh, perioada de pregătire și în procesul decizional. Așadar, pactul ecologic ar trebui să fie umplut cu conținut și toate părțile implicate ar trebui să contribuie astfel încât să se ajungă la cele mai bune rezultate și acesta să devină un pact util. Și dacă vom face lucrurile bine, atunci aceasta va fi o călătorie extraordinară. Dacă nu facem lucrurile bine, atunci vom avea o nouă strategie de la Lisabona și toată lumea va râde, va face mișto de Uniunea Europeană. Așadar, eu consider că avem aici o oportunitate bună pentru Uniunea Europeană de a se reinventa și văd lucrurile ca fiind o șansă bună pentru comisia noastră de a conduce Parlamentul și de a conduce procesul legislativ, astfel încât să facem ceea ce trebuie și, peste 5 ani, acest proiect să devină unul irreversibil, să meargă pe drumul său și să ne ducă către obiectivele uh, stabilite pentru 2050. Vă mulțumesc! Începem cu prima rundă de întrebări. Șapte dintre ele vor veni din partea coordonatorilor. Începem cu PP-ul Peter Lise. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule prim vicepreședinte, vicepreședinte executiv și felicitări pentru pactul ecologic. Vă felicit pe dumneavoastră, pe Ursula von der Leyen și întreaga comisie. Propunerea are sprijinul PP-ului cu toate uh, detaliile sale, uh, tranziția echitabilă și de asemenea faptul că doriți să implicați și industria, există această strategie industrială și toate aspectele pe care le prevedeți, faptul că uh, susțineți atât de mult evaluarea uh, și studiul de impact, pentru că este important să știm care sunt consecințele înainte să trecem la faza concretă a legislației. Voi încerca să fac o punte uh, cu ceea ce s-a întâmplat uh, la Madrid cu privire la pactul ecologic. Rezultatul este dezamăgitor atunci când vine vorba despre rezultatele concrete și, da, am spus că mai bine să nu avem niciun fel de rezultate decât rezultate proaste. Asta a fost situația până la urmă. Însă, în întâlnirile bilaterale pe care le-am avut, am avut senzația că multe alte economii importante sunt gata să colaboreze cu Europa pentru a atinge obiective mai ambițioase. De aceea aș dori să mă concentrez pe această parte a pactului ecologic. Ar trebui să folosim toate instrumentele disponibile astfel încât să ne asigurăm că nu acționăm de unii singuri. În al doilea rând, aș vrea să mă refer la păduri. Salut faptul că ați menționat pădurile, dar atunci când vine vorba despre acțiunile concrete în această privință, ați menționat 2 uh, miliarde de copaci care ar trebui să fie plantați. Și mă întreb de unde vor veni banii pentru această acțiune. S-a menționat PAC, însă Comisia a făcut o propunere uh, de a reduce pilonul al doilea și aceasta era singura posibilitate de a finanța cultivarea arborilor, respectiv gestiunea durabilă a pădurilor. De asemenea, vă încurajez să continuați să lucrați uh, în ceea ce privește stabilirea uh, prețurilor în zonele în care uh, nu s-a făcut acest lucru până acum, pentru că un mix de politici, așa cum ați spus în audierea, audierea dumneavoastră, este foarte important. Trebuie să ținem cont de măsurile care țin cont de necesitățile de pe piață. Mulțumesc, Cite Guteland din partea SND. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Timmermans. Ca de obicei, a fost foarte interesant să vă ascult discursul. Trebuie să vă spun că, din ceea ce am auzit săptămâna trecută și odată cu lansarea pactului ecologic și ca un input uh, pentru COP25, e bine, a fost o situație în care am fost foarte mândră să fiu membru al Parlamentului și sunt mândră de ceea ce se întâmplă aici, de evoluțiile care au loc. Rezultatele au fost mai bune decât mă așteptasem, iar așteptările mele au fost destul de înalte. Deci, este cu adevărat uh, un lucru pe care ar trebui să fiți mândru și cred că putem să vorbim despre o oportunitate bună pentru discuția noastră, pentru că sunt tineri peste tot în Europa și în lume care așteaptă rezultate din partea noastră. Acestea fiind spuse, um, da, tânăra generație poate fi foarte solicitantă câteodată, În ceea ce privește pactul ecologic, acesta va avea succes uh, numai dacă oamenii ne vor susține. Și trebuie să subliniem mereu că facem acest lucru pentru oameni și cu ajutorul lor. Și noi, în calitate de SND și eu, în calitate de coordonator al socialiștilor, mă bucur că ați subliniat uh, atât de mult uh, această tranziție echitabilă, care reprezintă un mesaj foarte important. Bineînțeles că avem semne de întrebare și vom lucra pe această direcție în următorii ani. Um, în ceea ce privește ETS este cât se poate declară uh, ce am crezut noi cu privire la uh, transportul rutier, la ETS și aș vrea să intrați uh, în amănunte cu privire la acest subiect, pentru că este foarte important pentru noi. Și de asemenea, transportul. Știu că aveți o idee uh, clară în această privință. ne așteptăm ca până în 2021 acesta să facă parte uh, a revizuirii sistemului ETS. Bineînțeles că este un lucru bun și aș vrea să vă referiți și la acesta. De asemenea, înțeleg că sunteți dispus să analizați uh, factorul de reducere liniare, astfel încât să uh, actualizăm cu obiectivele de până la 2048, însă aș vrea să vă referiți și la uh, acele alocări libere. Iar în ceea ce privește substanțele chimice, și cu acest uh, voi încheia, aș vrea să vă referiți la strategia privind poluarea și aș vrea să știu dacă DG Envy va fi cea care va coordona activitatea și o va conduce în această direcție. Cred că ar fi un lucru foarte important pentru că ar însemna că mediul este într-adevăr în centrul atenției. În prezent se întâmplă foarte multe lucruri, mai ales când vine vorba despre speciile pe care de dispariție și în această direcție este nevoie cu adevărat de o politică puternică. Mulțumesc, Nils Torvalds, din partea Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, ar trebui să cădem de acord cu privire la uh, titlul dumneavoastră, domnule Timmermans, pentru că ne uh, răpește jumătate din timpul de vorbire să vă apelăm uh, cu întreaga titulatură. Deci vă sugerez să vă numim Franț. În al doilea rând, v-ați referit la complotiști. Cred că trebuie să găsim, uh, în primul rând, uh, cea mai bună soluție pentru uh, a cădea de acord asupra cadrului temporal. Pentru că Urmează conferința de la Glasgow și dacă este să ținem cont de uh, toate aceste lucruri, atunci cred că ar trebui să uh, stabilim cum stau lucrurile înainte de uh, summitul din China. Apoi, structura legislației privind clima. Vorbim despre un cadru și ce fel de cadru. Și haideți să vedem care este relația cu uh, guvernanța care va exista până în 2030, pentru că uh, aici vom vorbi despre un alt grafic. Va trebui să ținem cont de această structură, să vedem dacă vor fi urmărite aceleași puncte ca și până acum. Și odată ce vom cunoaște această structură a legislației privind mediul, atunci vom putea cădea de acord asupra modului în care cifrele prezentate de dumneavoastră, minus 55%, se potrivesc cu structura prevăzută și să vedem dacă aceasta va putea să fie îmbunătățită pe parcurs după summit, după conferința de la Glasgow. Deci, va trebui să uh, și dacă este să vă adresați persoanei mele, vă rog să-mi spuneți Nils, vă rog să-mi prezentați aceste cifre dacă puteți, uh, m-aș bucura foarte mult. Mulțumesc! Uh, Bas, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc în primul rând uh, <laughs> domnului Timmermans, uh, vicepreședinte executiv, știți foarte bine că olandezii sunt pricepuți la titluri. Vreau să vă mulțumesc pentru pactul ecologic, pentru că, într-adevăr, Acum trecem la o tranziție către o uh, nouă etapă a economiei. Și acest lucru este foarte important. Dacă citim documentul și dacă se citește analiza și identificarea punctelor de discuție, e bine, cred că este ca un manifest ecologic, un manifest verde. Și poate că pe unii enervează, dar mie mi se pare că uh, această politică devine una centrală încet încet. Acum, esențială este implementarea pentru că s-au tot făcut anunțuri cu privire de noi strategii care vor urma și de tot felul de alte politici, însă sunt și alte întrebări care apar. Și, uite, eu voi adresa două dintre ele. În primul rând, în ceea ce privește biodiversitatea. Pe bună dreptate, spuneți că biodiversitatea este una dintre provocările cele mai importante. Dacă este să privim legislația din domeniu, într-adevăr nu merge către nicăieri și nu ne atingem obiectivele absolut deloc. O parte a soluției o reprezintă um, sporirea zonelor protejate, dar apoi apare presiunea asupra acestora, care reprezintă o provocare în sine, o problemă. Apoi, uh, o forță motrice este agricultura. Cu reforma PAC avem o un potențial mare de a schimba acest lucru. Însă reforma va fi încheiată anul viitor, va fi valabilă 10 ani și apoi, din 2021 încolo, Comisia va veni cu măsuri suplimentare pentru a aborda um, cele mai importante motoare ale biodiversității și ale reformei în acest domeniu. Toate acestea mie îmi sună a proces complicat și a lucruri dificile pentru că trebuie să vedem ce facem cu reforma PAC, dacă o stabilim doar pentru câțiva ani și apoi Ulterior, vedem care sunt motoarele în ceea ce privește legislația privind biodiversitatea. Același lucru este valabil și pentru comerț. Ați menționat în pactul ecologic, pe bună dreptate, că um, putem avea o influență importantă prin politicile comerciale. Într-adevăr, spuneați că suntem foarte mândri că acum facem uh, solicitări și cereri obligatorii în ceea ce privește uh, uh, biocombustibilii, însă, așa cum ați spus, la Madrid, o țară care semnează acordul de la Paris, dar nu acționează în spiritul acestuia, și mă refer la Brazil, uh, la Brazilia nu uh, este în regulă. Și aș vrea să mă asigur și să aflu de la noastră când uh, Comisia va face ceva cu privire la acest lucru, pentru că important este ca capitolul privind sustenabilitatea să devină unul care este implementat concret. Președintele, mulțumesc, domnul Hakarainen din partea IDE. Domnule Timmermans, eu uh, nu pretind că mediul nu s-ar fi schimbat și că nu au existat schimbări în domeniul climatic. Am văzut cum au evoluat lucrurile în ultimii 30 de ani. Însă, partidele verzi și agendele acestora au aceste obiective nebunești care nu au nimic de a face cu realitatea. Acest vis verde atacă utilizarea corectă a politicilor forestiere în țara mea, Finlanda. Există țări unde sunt puțini copaci, puțini arbori, dar acesta nu este cazul Finlandei. Și ar trebui să lăsați Finlanda uh, de capul ei. 1,5 grade este cifra secretă pe care toată lumea o tot repetă. Soarele, care nu știe nimic despre toate aceste nonsensuri repetate, pare avea propria sa politică. Pare a exista niște semne biblice prin care în fiecare zi se prezice sfârșitul lumii. E bine, toate aceste obiective exagerate vor însemna că impozitarea va fi tot mai mare. Și ce putem să spunem noi uh, bieților noștri cetățeni atunci când uh, țițeiul va costa 3-4 euro per litru? Uniunea Europeană se gândește că acesta este posibil? Eu cred că este vorba despre o utopie. Emisiile de CO2 uh, ale uh, vehiculelor electrice sunt mai mari decât cele ale uh, automobilelor diesel moderne, dacă este să privim întregul ciclu de viață. De ce acordul de la Paris a, oferit Chinei mână liberă pentru a polua? Asta înseamnă că noi uh, ne sufocăm singuri. Va face Uniunea Europeană ceva în acest sens? În toate aceste nebunie privind schimbările climatice, uh, cred că trebuie să acționăm într-adevăr, dar trebuie să uh, avem bun simț și să fim rezonabili atunci când facem acest lucru. Mulțumesc, Alexandre Vondra, din partea ECR. Mulțumesc, uh, stimate domnule vicepreședinte executiv, domnule Timmermans, permiteți-mi uh, să încep prin a vă ura succes din inimă. Pentru că una dintre cele mai luminate minți și unul dintre cei mai buni comunicatori uh, pe care i-a avut Uniunea Europeană sunteți dumneavoastră. Și uh, vom încerca să rezolvăm ceva pe care îl numim de fapt pact, dar care este de fapt o revoluție. O revoluție care ar fi ușor de vândut în acest parlament, dar um, va fi mai greu de vândut oamenilor, cetățenilor europeni, mai ales celor care se gândesc la consecințe. ECR-ul cu siguranță dorește să lucreze cu dumneavoastră cu privire la angajamente în domeniul schimbărilor climatice credibile și bune. Însă suntem îngrijorați în ceea ce privește anumite prezumții cheie care se regăsesc în textul care a fost publicat săptămâna trecută. Suntem îngrijorați cu privire la anumite proceduri, ambiții, resurse, finanțare și în ceea ce privește consecințele care ar putea să ducă la tulburări în Europa și la tulburarea relațiilor între Europa și alte țări. Noi dorim o colaborare în ceea ce privește obținerea unui consens cu Consiliul European. Iar în ceea ce privește obiectivele ambițioase, acum o oră, spre exemplu, citeam aici raportul uh, Agenției Europene de Mediu, care vorbea despre starea mediului și perspectivele pentru 2020. 7 din 28 de țări se găseau în limită. Așadar, pentru a accelera atingerea obiectivelor, e bine, și un astfel de obiectiv se poate întoarce împotriva noastră. Nu avem uh, intenția de a finanța nici măcar o viziune sau strategie pentru a vedea cum putem să regenerăm resurse. Iar tensiunile uh, din Europa respectiv în relația cu alte țări din uh, afara Europei, e bine, cred că am putut observa săptămâna asta cât de dificil poate să fie și pentru a uh, așa, pentru a ține cont de ceea ce a spus doamna Merkel, este nevoie de un mecanism de ajustare a emisiilor de carbon și dar uh, s-ar putea ajunge la un al treilea război mondial dacă nu s-ar proceda cum trebuie și ar trebui să evităm acest lucru cu orice preț. Mulțumesc, Silvia Modic, din partea GUE. Kiitos, että pääsitte keskustelemaan valiokunnan kanssa tästä eittämättä. Domnule Timmermans, mulțumim că ați venit alături de noi și că sunteți dispus să discutați cu noi uh, pe acest subiect și ne transmite acest mesaj foarte important. Este foarte important că, că ne transmiteți faptul că trebuie să rezolvăm aceste probleme de mediu și de schimbări climatice. Acest uh, fond de tranziție, de asemenea, este important. Tranziția nu trebuie să fie una pe fond, ci trebuie să fie una care să fie acoperitoare. Industria, agricultura, producția alimentară, traficul, toate acestea trebuie înglobate. Dar bineînțeles că cei mai importanți sunt cetățenii. De aceea, Tranziția socială este foarte importantă, dar și noi avem îngrijorări. Pentru a obține neutralitatea din punctul de vedere al carbonului, următorul pas este foarte important. Trebuie să ne atingem obiectivele propuse până în 2030 și, într-adevăr, sunt obiective ambițioase. Am ajuns la un 50% obiectiv și ați promis o cale către 55%. 55% reprezintă criteriul minim care trebuie să fie îndeplinit. Includem aici și faptul că uh, se reduce uh, carbonul și emisiile de carbon se reduc uh, pe această direcție. În 2040 am putea ajunge însă la o situație în care a trebuit să facem schimbări importante pentru a obține neutralitatea din punct de vedere al carbonului și s-ar putea să fie mai dificil și lucrurile să devină mai uh, costisitoare. Așadar, haideți să stabilim uh, obiectivele cât se poate de sus. Aș vrea să știu dacă legislația viitoare va ține cont de toate aceste lucruri. Pentru că dacă Vorbim despre acești absorbanți de carbon care trebuie luați în considerare. Există un potențial foarte important aici și Trebuie să ne asigurăm că și sectorul agricol va colabora astfel încât uh, toate aceste obiective climatice să fie atinse. De asemenea, biodiversitatea este importantă. Vă mulțumesc că v-ați aplecat asupra ei. Dar dacă nu schimbăm modul în care gestionăm agricultura, nimic nu se va schimba. Agricultura este unul dintre generatorii uh, cei mai importanți de poluare și, și în Finlanda, uh, domnule Hakarainen, biodiversitatea nu funcționează suficient de bine. Și toate aceste lucruri se întâmplă și în Finlanda, domnule Hakarainen. De aceea, trebuie să acordăm atenție bioneutralității. Trebuie să ne asigurăm că lucrurile nu se înrăutățesc și că nu ajungem într-o situație în care nu mai putem să găsim soluții. Haideți să vedem cum vom lua toate aceste lucruri în considerare într-o viitoare strategie. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Prima rundă de răspunsuri, 10 minute. Domnul Lise are dreptate. Și acest mesaj a fost foarte clar înțeles de către mine la Madrid. În următorul an vom avea o sarcină enormă de diplomație climatică cu celălalt parte a lumii. Veștile bune sunt că atunci când am prezentat uh, Uh, pactul ecologic uh, european, Canada a spus uh, vom face același lucru. Columbia a spus același lucru. Chile, alte state spuneau ne interesează cum aveți de gând să faceți acest lucru. Vestea proastă este că dacă, datorită situației la nivel internațional, un partener central, cum ar fi China, este nesigur. Deci va trebui să investim foarte mult în aceste contacte. Brazilia în mod clar blochează lucrurile, eh, creează o alianță cu unele state care sunt mai apropiate de noi, state africane, deci trebuie să fim foarte atenți în diplomația cu uh, statele africane, Africa de Sud, care în conținut eh, corespund uh, aspirațiilor noastre, însă care au impresia că sunt lăsate în urmă de restul lumii. Aveți dreptate va fi nevoie de diplomație climatică, puteți să-i spuneți eh, lui Manfred că mă ocup eu, nu trebuie să trimită pe altcineva. Și voi folosi 25. În ceea ce privește pădurile, aveți dreptate, avem nevoie de acțiuni concrete și este extrem de important. Aveți dreptate, de asemenea, când spuneți că trebuie să ne asigurăm că avem fonduri. Însă, bineînțeles că trebuie să ne mobilizăm. Uh, fondurile europene, mă întreb uh, în legătură cu primul pilon. Cred că primul pilon ar putea și el fi folosit mult mai mult decât acum. Este un lucru pe care trebuie să-l discutăm Eh, pădurea este absorbantul de carbon cel mai ieftin, este mai ieftină decât eh, alte măsuri, oferă o oportunitate pentru sectorul agricol, oferă o oportunitate de a îmbunătăți eh, mediul din orașe, dacă ne învărzim orașele, oferă oportunități de recuperare a biodiversității nu vă, chiar dacă nu vă voi spune, nu vă pot spune de unde vor veni exact fondurile, este ieftin să investim în reîmpădurirea Europei și uh, cred că există și susținerea publicului. Este uș- mult mai ușor să vorbești cu oamenii despre plantarea de copaci decât despre ETS. Și plantarea copacilor nu e un început rău al înverzirii orașelor. Însă trebuie să facem acest lucru în mod inteligent. Plantarea Uh, copacilor pe turbării nu e un, un lucru inteligent. Însă, reînnoirea pădurilor care deja suferă este un lucru inteligent. Extinderea pădurilor din Europa este de asemenea un lucru inteligent uh, pe terenurile care nu sunt utilizabile în alt scop. În ceea ce privește prețul carbonului, sunt de acord cu dumneavoastră. trebuie să fiu precaut, să nu fiu de acord toată, cu toată lumea tot timpul, însă ă, prețul carbonului este un element extrem de important. Dacă am învățat ceva la Madrid, este că acest lucru e adevărat. Totul are un preț. Atunci când prețul pentru carbon crește, energiile, sursele de energie non-durabilă devin prea costisitoare și schimbările uh, uh, au loc mult mai rapid. Așadar, va trebui să examinăm sectoarele noastre, uh, fără îndoială. Cred că transportul de mărfuri este o prioritate maximă, pentru că întotdeauna uh, nu am acționat în acest sens și cred că trebuie să avem o poziție mult mai strictă ca europeni în ceea ce privește transportul rutier. Să punem problema așa, să uh, lăsăm datele să vorbească și să vedem dacă aceasta este cea mai bună abordare. Și eu am anumite dubii, însă este în planurile noastre și mă bucur dacă cineva mă poate convinge că este o idee bună. Dar dacă datele arată în altă direcție, pot să fiu convins și în altă direcție. Este o abordare bazată pe uh, date. Cred de asemenea că ar trebui să fim mai stricți în ceea ce privește alocațiile gratuite, că trebuie să examinăm în ce sectoare aceste alocații au fost acordate mult prea mm, ușor, sectorul transportului aerian, uh, de exemplu, Uh, întrebarea în legătură cu o poluare, o strategie de poluare zero și ce direcție generală conducere, bineînțeles, este DGMV. Fără îndoială, pentru că eu consider că fie că e vorba de pesticide, perturbatori endocrini, substanțe chimice, cred cu tărie că subestimăm atacurile asupra sănătății umane din urma combinației acestor factori și cred că trebuie să avem mult mai mare grijă și să examinăm lucrurile mai de aproape. După aceea, un calendar, Nils îmi cerea un calendar. Este un, aceasta e ideea. Dacă începem să spunem că vrem să fim neutri până în 2050, ă, trebuie să avem un calendar invers până în 2020 și să stabilim pașii care duc până la 2050. Acest lucru va avea impact uh, în legătură cu legislația legată de climat. Am avut prima întâlnire cu direcția mea generală să discutăm ce ar trebui să fie în această legislație. Go! Yeah. Yeah. This is not a language I speak. I... Nu e o limbă pe care uh, o vorbeam. O vorbeam când erau mici copiii mei, dar acum nu o mai vorbesc. Vă spun următorul lucru. Voi introduce în legislația pentru climă cât de mare precizie este necesar pentru a uh, asigura calea către 2030 și chiar mai departe, pentru că uh, o legislație climatică care spune doar că vom avea neutralitate până în 2030 este bună, dar nu foarte utilă. Trebuie să ne asigurăm că ce scriem acolo poate să fie pus în legislație și în practică. Așa încercăm să acționăm într-un fel care să aibă în vedere nu doar 2050, ci și 2030 în mod obligatoriu. Acest lucru ar fi foarte important să uh, planificăm viitorul. Și legislația nu ar trebui să împiedice o schimbare a direcției sau un, o schimbare a mixului de politici, dacă acest lucru va fi considerat util. Dacă ne uităm cu 5 ani în urmă, uh, energia solară și eoliană nu erau adoptate în nivelul de acum. Dacă am fi făcut planuri pentru, conform datelor de acum 5 ani, nu am fi făcut planurile corecte și dacă nu am fi putut să ne schimbăm direcția. De vreme ce energia solară și eoliană acum au devenit mai ieftine decât energia fosilă, unde este blocajul uh, este vorba de stocare și distribuire. Deci trebuie să punem accentul pe stocare și distribuire mai mult decât uh, aveam în vedere în urmă cu 5 ani. Și dacă nu uh, a, e permisă această flexibilitate, atunci uh, acest lucru devine un blocaj în sine. Vasare de dreptate, dacă nu implementăm lucrurile, nu va funcționa planificarea pentru conferința pentru biodiversitate de anul viitor la, în China este uh, extrem de dificil pentru că nu avem puncte de referință. Trebuie să lucrăm foarte mult pentru a avea uh, niște cifre, pentru a pune ceva pe masă de negocieri. Și acest lucru și lucrăm cu serviciile noastre pe, în, în acest sens. De asemenea, în ceea ce privește acordurile comerciale, dacă introducem, dacă acordul pactul ecologic european va fi obligatoriu, trebuie să ne uităm și uh, la acordurile noastre comerciale existente, pentru că la un moment dat va trebui să le spunem mm, cetățenilor noștri că putem să-i asigurăm că uh, uh, consumul nostru nu duce la despăduririle pădurilor ancestrale. Cum facem acest lucru? Doar prin acorduri obligatorii cu statele Mercosur, de exemplu. În legătură cu reforma PAC, cred cu tărie că putem face mai mult chiar dacă nu schimbăm parametrii fundamentali ai reformei PAC actuale. Și dacă ne permitem să ne gândim mai creativ în legătură cu ce putem face mai creativ în primul pilon, voi examina acest lucru cu colegii mei, uh, strategia de la fermă până în farfurie, care va fi prezentată în uh, primăvară și poate vi se va părea puțin atipic sau uh, rebel, însă dacă ne uităm la următorii 20 de ani, ce a fost PAC? Le spunem fermierilor să tacă din gură, să nu se plângă, pentru că vom continua tot așa. Știu că avem o istorie europeană, trebuie să facem ceva pentru voi, dar acum putem să venim cu o propunere diferită. Avem, vom avea nevoie de mai multă agricultură în viitor, nu mai puțină, însă vrem ca această agricultură să fie în conformitate cu uh, cerințele legate de pesticide și așa mai departe. Deci trebuie să avem un nou pact cu uh, comunitatea agricolă. Avem nevoie de fermieri mai mult decât oricând. Poate nu auziți acest lucru din partea familiei mele politice deseori, dar am ajuns uh, singur la această concluzie și mă întristează când fermierii ies în stradă să protejeze un sistem care nu le asigură un viitor. Aceasta este partea foarte tristă. În țara mea am văzut că fermierii ies în stradă și în susținerea unui sistem care nu are nicio șansă pentru viitor. Aș dori ca să fiu alături de acest fermier să inventăm un sistem care să aibă un viitor. Nu doar Comisia Agri, dar și Comisia dumneavoastră poate facă parte din această încercare de regândire a agriculturii, pentru că eu uh, simpatizez cu cei care ies în stradă pentru a protesta. Dacă discutăm despre nebunia legată de climă, aș spune un lucru. Un lucru. Eu cred că majoritatea dintre noi suntem copii ai uh, iluminismului și noi ne lăsăm conduși de fapte și de știință. Până acum aș spune că știința este irefutabilă și spun acest lucru în mod uh, foarte calm. Și cred că am comite o crimă morală, nu doar politică, dacă am ignora datele științifice și nu am acționa. Trebuie să acționăm. Nu mai este un lux, o oportunitate sau o șansă, e o necesitate. Și dacă s-ar descoperi o cometă care se îndreaptă către Pământ peste 30 de ani, am putea spune, a, ok, să ignorăm acest lucru. Nu, am mobilizat toate eforturile umanității pentru a împiedica dezastrul. Asta se întâmplă în acest moment și trebuie să ne mobilizăm toată capacitatea umanității pentru a evita acest dezastru. În ceea ce privește mecanismul de ajustare la frontieră, m-am întors de la Madrid. Dacă statele care au uh, semnat acordul de la Paris nu iau măsuri pentru a implementa uh, măsurile de la Paris, atunci uh, Europa trebuie să se apere. Nu pot să mă uit în ochii industriei noastre să le spun să facă uh, eforturi majore pentru uh, a se decarboniza și în același timp să existe scurge de carbon în exterior care vor ucide industria europeană. Nu-mi place, poate în ADN-ul meu olandez, nu-mi plac barierele tarifare și um, conflictele comerciale. Însă dacă mergem în acest sens, uh, dacă și celelalte state iau măsuri, atunci nu va fi nevoie de aceste măsuri de ajustare. Dar dacă celelalte state nu fac nimic, atunci va trebui să le introducem. Uh, pot să fie diverse uh, modalități, se va, prin sistemul ITS se pot găsi modalități, un calcul al amprentei ecologice a fiecărui produs. Aceasta, acesta era răspunsul în legătură cu agricultura și pădurile. Vom, bun, trecem la a doua rundă de întrebări. Începem cu EPP. Este de Lange. Mulțumesc, domnule președinte. M-ați spus cum într-o situație dificilă pentru că aș fi vrut să vorbesc eu despre diplomația verde și chiar să vedem uh, ce putem uh, face, însă uh, trebuie să lămuresc un lucru de la bun început, uh, și anume agricultorii care ies în stradă în Franța, în Germania, în Olanda, vor să primească recunoașterea între toate și să vină cineva să le spună că pacul se referă la faptul că, uite, voi nu sunteți chiar atât de important, stați cu minții acolo la voi, în colțul vostru și oricum nu sunteți un mare sector, mai țineți-vă gura, nu vă supărați, dar numai asta nu vor să audă. Deci pe mine m-a deranjat un pic în legătură cu ceea ce ați propus dumneavoastră aici, cu ce ați spus, de fapt, și vreau să spun lucrul ăsta. liniște, ceva de la spus, keep quiet, țineți-vă gura și nu sunteți importanți. Mă rog, eu vreau să am o abordare pozitivă și vreau să mă concentrez ce ați spus dumneavoastră în acest alinat. Uh, era vorba despre o abordare creativă. Spuneați dumneavoastră că vreau să iau mai mulți bani de la pilonul 1, dar vreau să am o abordare creativă la cum ar trebui să arate viitoarea PAC. Interesant, pentru că mai spuneați dumneavoastră și ceva referitor la regulile privind ajutoarele de stat și cred că dacă avem o abordare creativă ar trebui să recunoaștem că atâta vreme cât la cina de Crăciun le dăm 74 de cenți pe kilogram pentru varza de Bruxelles sau 90 de cenți pentru Uh, varza roșie, în orice caz, uh, varza de Bruxelles costă 9 euro kilogramul, deci există o diferență uriașă între ceea ce plătim noi la magazin și ce primesc ei. Deci această regulă a șelor de stat ar putea să se justifice aici. Să spunem, uite, tu faci foarte multe în slujba biodiversității, ceea ce înseamnă că ți e mai scumpă producția, haideți să permitem niște acorduri, da, pe mm, prețuri, pentru că acestea ajută și mediul înconjurător și biodiversitatea. Deci, ce întrebare concretă am pe domnul Timmermans? Cum veți convinge dumneavoastră pe doamna vicepreședinte Vestager să aibă această abordare? Pentru că cred că ar putea să reprezinte o soluție. Mulțumesc! Thank you, sir. Mulțumesc și dacă vă, îmi permit să vă reamintesc că nu depășiți minutul alocat, ce bine ar fi. SND acum. Mă bucur că spuneți acest lucru, pentru că tot am primit și eu timp să vorbesc. Deci, domnule prim vicepreședinte, executiv și dragă Franț, înainte de toate, felicitări uh, în legătură cu acest nou pact ecologic european. Cred că e un exemplu extraordinar al modului în care putem combina justiția climatică cu cea socială. E important, cele două sunt indisolubil legate acest pact ecologic este un pas important astfel încât Europa să-și reducă emisiile și să atingă ținta de neutralitate climatică până în 2050. De asemenea, suntem și cea mai mare piață de uh, consum din lume, cu o amprentă de carbon din ce în ce mai mare, dacă ne gândim la uh, emisii bazate pe consum și asta se datorează mai ales faptului că importăm multe produse de consum care vin din afara Europei și pentru a combate schimbările climatice și pentru a crea un viitor durabil pentru clima noastră trebuie să ne uităm la emisiile noastre de consum, iar acest mecanism care face parte din pactul ecologic ar putea să permită producătorilor de produse care vizează piața europeană să aibă o producție mai durabilă. Și întrebarea mea ar fi fost, în acest context, există o alternativă la acest mecanism în sensul de a introduce standarde de durabilitate pentru produse, inclusiv produsele semifabricate. Am putea vorbi despre o cerință referitoare de pildă la produse care necesită mult carbon, cum ar fi siderurgia sau cele care sunt ecoproiectate și care pot folosi materii prime și produse semifabricate. Mă interesează foarte tare să aflu ce spuneți. Mulțumesc, doamna Rodriguez Ramos de la Renew. No. Yeah. Yeah. gracias. Mulțumesc, mă iertați. Domnule vicepreședinte, mulțumesc foarte mult. Uh, înțeleg că tocmai ce v-ați întors de la Madrid și este adevărat că rolul fruntaș al Uniunii Europene este unul de necontestat la acest summit și asta este un lucru foarte bun și este de asemenea adevărat că există anumite concluzii dezamăgitoare țări, țări mari, care sunt mari poluatori, care au refuzat să și asume acest um, angajament pe care l-au simnat și este de asemenea adevărat că cea mai bună modalitate ca ei să avanseze este să avansăm noi mai mult. Însă, dacă nu vor dori să avanseze în temele articolului 6, atunci, într-adevăr, va trebui să prevedem niște măsuri în care, de o formă sau de alta, să fie uh, să își cumpere propriile uh, cotă de emisie de carbon. Trebuie să vedem care va fi acest mecanism. Însă, uh, agenții economici europeni care nu poluează și care uh, fac inovații trebuie să fie ocrotite. Nu putem face asta de una singură, trebuie să ne ajute și consumatorii și mai cred că această etichetare pe care o pot deosebi foarte clar consumatorii și anume ce cumpără sau nu cumpără în funcție de producție și trasabilitate și în ultimul rând eu n-am auzit ce s-a spus aici, cred însă că, într-adevăr, nu putem atinge niciun fel de obiectiv de biodiversitate dacă nu ne bizuim pe agricultori. Și cea mai mare recunoaștere este să le spunem acum cu adevărat are nevoie de voi Europa și trebuie să schimbați modul în care faceți agricultura. Vă mulțumesc! Mulțumesc din partea PP, o luăm de la capăt, respectăm uh, regula DONT, uh, Edina tot. Stimate domnule vicepreședinte, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare salut acest uh, pact ecologic european, care este primul plan european pentru a salva planeta noastră, însă finanțarea adecvată din partea Uniunii Europene este necesară dacă ne dorim să evităm costurile suplimentare pentru consumatori, iar creșterea prețurilor la energie și la alimente este de neacceptat, motiv pentru care avem nevoie de o soluție cost eficientă care să respecte uh, principiile neutralității tehnologice și care să acorde atenție sprijin, și sprijin țărilor și regiunilor cele mai puțin dezvoltate. Acest pact ecologic european nu trebuie doar să fie unul ambițios, ci trebuie și să țină cont de nevoile statelor membre și trebuie să îi ocrotească pe consumatori și să uh, susțină competitivitatea UE. De ce v-aș întreba în ce mod se va asigura, până la urmă, Comisia că nici o regiune, niciun oraș și niciun cetățean nu va rămâne de izbeliște în această perioadă de tranziție și care sum, ce sume și din ce surse vor fi alocate pentru acest mecanism de tranziție justă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Javi Lopez de la S Mulțumesc foarte mult! Ați vorbit cu toții despre COP25 și despre ce învățăminte putem să tragem și este evident rolul uh, nostru, de uh, rolul fruntaș pe care putem juca noi ca Europa, în ce mod acest pact ecologic nu este doar un lucru care trebuie să fie făcut, și mai mult decât atât este cea mai bună modalitate de a dobândi legitimitate în fața cetățenilor europeni în acest proces de integrare și în care putem să susținem modul în care vedem noi lumea, o lume multilaterală, inclusiv să susținem faptul că aceste probleme pentru cei care vor să le soluționeze impunând frontiere, să le demonstrăm că n-au deloc dreptate, având în vedere dificultățile globale cu care ne confruntăm. Dar am văzut atitudini reacționare și am văzut că s-au boicotat tot fel de, de uh, concluzii și ambiții pozitive. Două concluzii. Într-adevăr, s-a întâmplat cam același lucru și în Consiliu și vreau să întreb domnul vicepreședinte dacă concluziile pe locuri incomplete din partea Consiliului în legătură cu ceea ce dorim noi până în 2050 ar putea să aibă consecințe negative în momentul în care vom trece la punerea în practică a acestui uh, pact ecologic, pentru că, mă rog, concluzia ar fi fost ele pozitive, dar nu prea erau în unanimitate. Deci, ce consecințe va avea acest lucru? Și referitor la fondul privind o tranziție echitabilă, suntem de acord cu această estimare referitoare la factorii de amortizare, la uh, fonduri. De unde vom lua fonduri? Din FEDER, din fondul Social Plus, fonduri proprii? ce combinație de fonduri se va face, mai adăugăm ceva, de unde aducem surse proaspete de bani și așa mai departe. Să ne dați și nouă detalii. Mulțumesc din partea verzilor domnule președinte, pentru prezentarea dumneavoastră. Aș vrea și eu să revin asupra strategiei acesteia din uh, fermă în farfurie. Oamenii de știință ne tot atrag atenția asupra producția agricole. Ne tot atrag atenția că trebuie să luăm măsuri dacă vrem să limităm uh, schimbările climatice. Dar când citesc propunerea acestei strategii, uh, stau și vă ascult ce spuneți, n-am impresia că ați reținut amploarea schimbării de paradigmă care este necesară. Cum putem până la urmă, cum e posibil să nu menționați măcar o singură dată nevoia de a reduce creșterea animalelor? Suntem de acord că, într-adevăr, creșterea animalelor este un factor și o sursă de emisii foarte mare și deteriorează foarte tare solurile de, solurile de care am avea nevoie pentru a restaura ecosistemele. Acest lucru nu există decât datorită faptului că se importă foarte multe organisme modificate genetic care duc la defrișări. E un cerc vicios și nu este o cultură durabilă. De aceea vreau să ne dați răspunsuri concrete a momentului în care vom avea o strategie care să evalueze cu adevărat impactul ecologic al alimentelor noastre și care să și uh, își asume consecințele necesare pe când se vor încheia subvențiile pentru creșterea intensivă de animale în Europa. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc din partea idei Joel Melu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Timmermans, sunteți deținătorul unei foi de parcurs pe care unii specialiști în marketing de la Comisie au considerat-o de cuvință să o numească noul pact ecologic o fi el nou, uh, nu zicem nimeni, mai ales dacă ne gândim că totuși clima, biodiversitatea, oceanele, aerul, peisajul sunt uh, toate compromise. Uh, asta tocmai pentru că, printre altele, Uniunea Europeană și decidenții ei de-a lungul istoriei au făcut parte dintr-un uriaș uh, proiect economic care a schimbat întreaga planetă și astăzi ne confruntăm, iată, cu eșecul politicii noastre precedent. iată că veniți și uh, veniți cu aceleași planuri învechite de creștere europeană. Ori noi ar trebui să ne concentrăm pe aturi europene, ori nu faceți altceva decât să susțineți acordul liber schimb, acolo unde ar trebui să susținem inovarea în energia nucleară, nici măcar nu vorbiți despre acest lucru, și acolo unde agricultura europeană ar trebui să aibă un rol strategic de prim rang banc dumneavoastră pur și simplu o dați pe tavă concurenței mondiale. În această seară aveți ocazia să dați totuși o anumită speranță, un licăr de speranță europeană. Puteți face acest lucru, puteți să vă luați angajamentul de a pune capăt a acordul de liber schimb antiecologice și să încheiați rapid planuri de relocare a activităților de producție în Europa. Vă mulțumesc! Bun, trecem direct la ultima rundă de întrebări, după care o să aveți, domnule vicepreședinte, timp, răgazul necesar să răspundeți. Avem ultimii șapte oratori. Stanislas Porcea. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Dumnezeu here. I would like to speak in Czech. Um, uh, voi vorbi în Czech. Já bych chtěl poděkovat za váš pozitivní přístup, pane Timmermansi. Mulțumesc, uh, dar pentru atitudinea noastră foarte uh, deschisă, domnule Timmermans. Cred că uh, prestația dumneavoastră este o continuare foarte bună a prestației doamnei von der Leyen, așa încât uh, salutăm uh, această componentă a costurilor subliniată în acest fact ecologic. Așa, o întrebare referitoare la silvicultură. Mă interesează mai puțin aspectele financiare, însă mă interesează competențele pădurile, silvicultura reprezintă a doua sursă major pe planetă, așa cum am spus uh, și, cum am discutat și cu directorul Agenției Europene de Meniu. Dacă tratatele nu zic nimic referitor la silvicultură și dacă este nevoie de măsuri coordonate, v-aș întreba care va fi abordarea Uniunii Europene care vor fi competențele statelor membre, pentru că, totuși, gestionarea fondului silvic trebuie să se facă altfel, nevoie de schimbare, au spus-o mai mulți oratori și considerăm și noi că este important acest lucru. Deci, mă rog, ce măsuri concrete are în vedere Uniunea Europeană? Mulțumesc în gestionarea fondului silvic și deci ce competențe vor avea statele membre. Mulțumesc. Ia, Madame Zaliuska. Din partea CR, doamna Zalewska. Întâlnirea noastră de astăzi a fost una extraordinară prin definiție. Ar trebui să fi fost una mai uh, detaliată decât comunicarea dumneavoastră, dar nu a fost cazul. Ați spus că avem în continuare 80 de zile la dispoziție până la uh, legea privind uh, clima. Care vor fi uh, direcțiile cele mai importante? Și apoi v-ați referi la uh, miliardele necesare. Ne puteți spune mai multe amănunte cu privire la cheltuielile preconizate sau cum vor fi bugetați acești bani pentru următorii ani? În ce măsură uh, se vor potrivi ei în acest proces de transformare? Iar în ceea ce privește timpul pe care îl avem la dispoziție, v-ați referit la cele 80 de zile, dar uh, nu știm nimic cu privire la acordul de la Madrid, iar um, apoi uh, știm că Statele Unite s-au retras și a spus că în 5 ani ne vom găsi pe drumul uh, corect. E bine, eu nu cred că putem să ne permitem nici măcar să um, plătim pentru ceea ce urmează să facem. Iar ultima întrebare. Eu sunt poloneză, iar Polonia este una dintre victimele celui de-al doilea război mondial, al uh, regimului comunist, al multelor transformări uh, de, și a căutării uh, de drumuri pentru a merge mai departe. S-a dovedit că Există multă determinare pentru a ă, investi și pentru a schimba aspectele climatice din realitatea noastră și cred că ă, merităm ă, ceva respect în această privință. Din partea Renew, domnul Ștefanuțău. două lucruri, domnule Timmermans. În primul rând, neimplementarea și neconformitatea avem uh, multe legi bune deja. Nu aș vrea să cred că, uh, și nu aș vrea ca lumea să crede că pactul ecologic uh, este numai despre proiecte la modă, ci este și vorba despre a păstra ceea ce avem deja. Problema este atunci când statele membre, chiar și cele care se găsesc în procedura de infringement, nu uh, aplică legislația. Știu state membre și orașe care aleg să uh, plătească doar pentru că nu vor să facă nimic de la nivel politic. Ce putem să facem în această privință? În al doilea rând, defrișările. În țara mea, între 3 și 9 hectare de pădure sunt defrișate pe oră și asta uh, ca urmare a defrișărilor uh, ilegale. Unii consideră că defrișările uh, sunt ceva care țin de o zonă îndepărtată, despre care nu știm nimic. Însă nu, nu este o realitate atât de îndepărtată. Defrișările se întâmplă și în ograda noastră, chiar aici, sub ochii noștri. De aceea aș dori să pornesc de la ceea ce a sugerat domnul Lize cu privire la buget și să vă sugerez următoarele. Considerați că um, ar trebui să începem un proiect de genul Descoperiți Uniunea Europeană, Discover EU, folosind uh, vouchere uh, oferite de Uniunea Europeană? Mulțumesc, doamna Burkhardt, din partea SND. Mulțumesc uh, pentru acest uh, pact ecologic, care este unul foarte bun, eu cred că este un manifest social-democrat, pentru că ține cont de dimensiunea socială și economică în aceeași măsură. Dar dacă este să ne gândim la rezultatele dezamăgitoare ale COP, atunci uh, lucrurile nu sunt atât de pozitive. Noi uh, dorim să purtăm această dezbatere, dorim ca uh, toate aceste propuneri să fie și concretizate. Și vreau să mă refer și la pădurile uh, din întreaga lume, pentru că este foarte important ca în contextul pactului ecologic uh, să se discute și despre comunicarea din iulie, pentru că acolo se spune că Uniunea Europeană este responsabilă uh, cu 10% din defrișările de la nivel global. Asta datorită politicilor pe care le uh, poartă. De asemenea, este foarte important să uh, desfășurăm acțiuni în această direcție, în ceea ce privește pădurile de la nivel internațional. Este foarte important să nu uh, lăsăm răspunderea pe umerii cetățenilor și uh, să ne asumăm răspunderea. Este nevoie de reguli uh, unitare în ceea ce privește asumarea răspunderii în întregul lanț uh, de valori și uh, nu trebuie să contribuim în niciun fel la defrișările de la nivel internațional prin politicile noastre uh, de producție sau comerciale. Thank you. Mick Wallace for the Green. Mulțumesc. Uh, Mick Wallace din partea GUE. Mistake. Thanks, Chair. Uh, Commissioner, uh, you've referred... V-ați referit la noua politică forestieră a Uniunii Europene. Care este diferența între deforestation și reforestation? respectiv despădurire și reîmpădurire în noua strategie a Uniunii Europene. Pentru că uh, se dorește crearea de noi și noi hectare de pădure. Uh, însă trebuie să vedem dacă vorbim despre conifere sau despre alte tipuri de pădure. Pentru că nu trebuie să încălcăm uh, principiile de bază ale biodiversității. Uh, Trebuie să ne gândim și la directiva privind energiile regenerabile. Biomasa este considerată ca fiind uh, neutră din punctul de vedere al uh, emisiilor de carbon și uh, trebuie să vedem în ce măsură este luată aceasta în considerare și dacă aceste lucruri sunt verificate. Domnule Timmermans, știm că pactul ecologic nu uh, implică atât de multe națiuni, nu le fac să acționeze, așa cum speraserăm. Care este planul pentru viitor? Cum doriți să depășiți acest uh, impas politic, astfel încât următoarele întâlniri la nivel internațional să fie mai uh, pline de succes? Thank you, Chair. Mulțumesc, Eleonora Evi, din partea mea afiliaților. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Timmermans. Um, doream să revin și eu la mecanismul privind uh, decarbonificarea. Au fost făcute multe propuneri care merită să fie evaluate și doresc să atrag atenția asupra uneia pentru a alimenta discuția. Este impozitele și taxele care se introduc la graniță nu uh, aduc rezultatele dorite. Este important să ținem cont de uh, modul în care se realizează producția. Producția europeană este în medie mai curată. Așadar, putem să spunem că avem un avantaj competitiv. Dar uh, cred că este important să aplicăm o taxă asupra intensității cu care um, se uh, produce, uh, se produc emisiile de carbon. Bineînțeles că trebuie să se țină cont de producție, de TVA și Trebuie să spun că noi controlăm și avem și instrumentele de monitorizare prin intermediul sistemului ETS și, de asemenea, sistemele de certificare conform uh, standardelor internaționale, precum standardele ISO uh, din acest uh, domeniu. Există și proceduri de care beneficiem, precum blockchain-ul. Aș vrea să știu dacă doriți să vă referiți la toate aceste lucruri. Ultimul orator din partea PPE. Merci, Monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Cetățenii europeni în sfârșit au fost auziți și iată că acest pact ecologic reprezintă o reacție, până la urmă, concretă, globală și foarte ambițioasă la așteptările lor cât se poate de legitime de a interveni. Și dumneavoastră ați spus acest lucru foarte bine, că ochii întregii lumii sunt pe Europa și acest pact ecologic reprezintă o speranță și nu trebuie să-i dezamăgim. Atenție mare, deci, să nu creați frustrări și cred de aceea că împreună trebuie să reușim să punem în practică acest pact ecologic. Iată întrebarea mea care se referă acum la mecanismul de adaptare la, a carbonului la frontiere, care a făcut obiectul consensului în Consiliul European și aș vrea câteva lămuriri, mai ales în ceea ce privește criteriile în temeiul cărora unele sectoare vor fi afectate de către acest mecanism, altele vor fi excluse. Veți cere fiecărui producător să declare cât dioxid de carbon generează produsele făcute de ei pentru a înlesni calcularea taxelor. Și a treia întrebare, rapid în încheiere, cum vor fi afectate încasările generate de acest mecanism și spre binele tranziției ecologice a economiei europene, aș spune ca aceste încasări să fie alocate uh, cercetării și inovării în domeniul schimbărilor, combaterii schimbărilor climatice. Mulțumesc foarte mult. Ultimele 10 minute. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu sunt de acord cu Este de Lango, nu sunt de acord cu ea, dar de data aceasta suntem de acord în ce privește PAC, cred că trebuie să fie o înțelegere, pentru că ideea pe care am dorit să o subliniez este că PAC-ul a dus la faptul că fermierii au uh, fost luați în considerare. Nu au fost luați în considerare, că au fost marginalizați. Deci cred că PAC ar trebui să fie redirecționată astfel încât să le oferim uh, agricultorilor un rol important în această societate neutră din punctul de vedere al carbonului. Deci sper că putem îndepărta această neînțelegere pentru că nu este un lucru pe care aș vrea să se creadă că l-am transmis eu. Deci nu aș vrea să trăim cu această neînțelegere între noi. În ceea ce privește ajutorul de stat. Da, vom uh, revizui regulile privind oferirea ajutorului de stat și va trebui să stimulăm investițiile verzi. Regulile din acest domeniu pot fi revizuite, trebuie să revizuim aceste reguli, de, precum și cele pentru competiție și alte programe uh, de reglementare care țin de cea de-a treia revoluție industrială. Acum trecem către o nouă economie și trebuie să vedem dacă aceste reguli sunt în continuare potrivite pentru această economie nouă. Nu este vorba numai despre pactul ecologic, ci este vorba și despre digitalizare și alte aspecte noi. Ideea că puteți să fiți altundeva și fără să fiți prezenți, să faceți profit de milioane în Europa, <clears throat> ei bine, acest lucru nu a fost gândit atunci când am fost noi uh, când am făcut noi regulile. Deci va trebui să ne adaptăm. Ideea că oamenii pot fi rugați să ofere pe gratis date care să fie uh, distribuite, să fie folosite în scopuri de marketing și apoi să devină valoroase, e bine, toate aceste lucruri trebuie luate în considerare. Cam aceasta este experiența pe care o avem în ceea ce privește PAC. Trebuie să fim atenți uh, pentru că nu trebuie să existe impuneri suplimentare asupra statelor membre. Dacă suntem mai relaxați în ceea ce privește oferirea de ajutor de stat, bine, pentru greening aceasta ar putea să fie o metodă utilizată. Dar acele state membre care au mai mulți bani la dispoziție ar putea să se găsească într-o poziție mai avantajoasă în comparație cu cele care nu beneficiază de acest avantaj. De aceea trebuie să fim precauți pentru a nu distorsiona uh, dezvoltarea. Aceasta este singura mea grijă și nu aș vrea să creăm anumite consecințe care nu au fost intenționate, dar care putea să apară oricum. De aceea nu sunt atât de în favoarea unui, unei. Uh, sunt de părere că trebuie să facem o evaluare uh, a impactului acestor lucruri. În ceea ce privește uh, mecanismul de impact uh, al emisiilor de carbon la graniță, e bine, noi nu putem să preluăm responsabilitatea asupra acestei amprente asupra carbonului. Sigur că trebuie corectate lucrurile, însă când primesc întrebări detaliate referitoare la cum uh, să facem acest lucru, cum uh, solicităm producătorilor de produse să definească produsele lor și așa mai departe, e bine, am ajuns la stadiul în care nu putem să spunem exact acest lucru, însă eu cred că consumatorii și, de asemenea, autoritățile publice ar beneficia de ajutor dacă ar ști care este amprenta de carbon a unui produs și ar putea să vadă în ce măsură se reflectă acest lucru în preț și uh, cum se raportează la concurență. spre exemplu, dacă am putea să Dacă oțelul s-ar putea amesteca cu hidrogen și nu cu carbon, atunci ar costa mai mult. Deci acest lucru s-ar reflecta în prețul final. Și trebuie văzut și dacă se poate lucra cu combustibil fosil sau nu. Și, bineînțeles, că uh, în preț se vor reflecta toate aceste lucruri. Acesta este mecanismul pe care îl căutăm. Și, după cum spuneam, toate aceste lucruri pot fi făcute căutând o definiție a produsului sau prin această taxă la graniță sau prin metodele sistemului ETS, însă trebuie să fim realiști și să înțelegem că se va întâmpla acest lucru, într-un fel sau altul, pentru că ne vom mișca, alții nu, și nu putem uh, să ne vulnerabilizăm economia nefăcând acești pași. Deci toate aceste lucruri sunt importante. Iar în ceea ce privește costurile suplimentare pentru consumatori, aș spune că ar trebui să încercăm să comparăm costurile posibile suplimentare pentru acțiune cu costurile posibile suplimentare ale neacțiunii. Cred că acțiunile primarilor din Budapesta, Bratislava, Praga, Varșovia au fost de asemenea un strigăt de ajutor, pentru că ei suferă în ceea ce privește sănătatea din cauza poluării aerului. Cum putem să reflectăm asta în preț? Pe lângă aspectele morale, peste 400.000 de uh, europeni mor prematur în fiecare an ca urmare a poluării aerului, vorbim și despre uh, o responsabilitate morală, dar și despre cea economică. Și cred că ar trebui să ținem cont de toate aceste lucruri. Și cred de asemenea că putem scădea costul energiei dacă ajutăm oamenii să izoleze mai bine clădirile, să creeze surse de energie regenerabilă pentru locuințele lor. Dacă folosim uh, resursele forestiere pentru clădirea uh, de locuințe, mult mai mult decât o facem în prezent. Așadar, cred, da, că orice tranziție vine cu niște costuri și cu dificultăți suplimentare. Însă, și avantajele sunt mari. Imaginați-vă că am putea decarboniza orașe, ar putea fi orașe mai ecologice, iar nivelul de trai ar putea să sporească, ele ar deveni mai atrăgătoare și, de asemenea, costurile s-ar reduce. De aceea cred cu putere în toate aceste lucruri. De asemenea, cred și uh, sunt de acord cu dumneavoastră că nimeni nu trebuie lăsat în urmă și că în anumite domenii provocările sunt mai mari decât în altele. Există state membre care au atins deja peste jumătate din uh, mixul de energie regenerabilă, iar în Polonia peste 80% din uh, energie este produsă pe bază de cărbune. Guvernul polonez înțelege și toată lumea trebuie să înțeleagă că la un moment dat trebuie să scape de cărbune, nici nu acesta nu este un punct de dispută, însă este o provocare mult mai mare pentru Polonia decât pentru alte țări. Și dacă guvernul polonez spune dacă trebuie să facem asta și trebuie să facem în ritmul în care doriți, atunci avem nevoie de solidaritate din partea noastră, au dreptate. Și este un lucru pe care ceilalți europeni ar trebui să îl înțeleagă, pentru că este singura cale de a proceda. Asta pentru a obține o tranziție echitabilă. Și dacă oamenii spun, da, da, acest fond de tranziție echitabilă de 100 de miliarde, bun, da, lucrăm la acesta. Voiam să vă arăt care este perspectiva, ce dorim să facem. Și bineînțeles că putem să mai uh, intervenim, să mai adaptăm, dar voiam să schițăm un plan. Însă, trebuie de asemenea să ne gândim și la celelalte mijloace pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană pentru a atinge același obiectiv. Pentru că nu este vorba numai despre corectarea nedreptăților. Tranziția trebuie sprijinită și din celelalte fonduri, fonduri structurale, de coeziune, Fondul Social European. Toate aceste fonduri trebuie reorientate către aceeași direcție. Numai în acest fel putem să obținem suficiente, suficiente mijloace financiare, astfel încât în interiorul statelor membre acestea să fie uh, adaptate și sectorul privat să investească și el. Deci, este nevoie de o reorientare generalizată a modului în care cheltuim banii. În ceea ce privește concluziile Consiliului European, Domnul Lopez, din păcate, a plecat, așadar uh, nu pot să mă refer uh, în amănunt la acest punct. Iar pentru a evita neînțelegerile, încă o dată, vorbim aici despre corectarea nedreptăților, inechităților. Și bineînțeles că să uh, scăpăm de cărbune reprezintă uh, o o astfel de corectură. Însă există și alte corecturi posibile. Există alte zone în care trebuie să se intervină, să se renoveze. Deci nu este vorba despre cărbune aici și uh, eliberarea uh, de cărbune, ci despre corectarea anumitor inechități. Trebuie de asemenea să schimbăm multe alte lucruri. Asta înseamnă în mod necesar că trebuie să avem mai puține animale respectiv uh, să creștem mai puține animale. Cred că uh, nu investim suficient în uh, furaje care duc la mult mai puține emisii de dioxid de carbon. Într-adevăr, se vorbește despre costuri foarte mari. Dacă se externalizează toate celelalte servicii, da, costurile ar putea, putea fi foarte mari. Dar dacă este să ne gândim la costurile uh, și la impactul asupra mediului, lucrurile nu mai stau așa. Aici trebuie făcute o, uh, o serie de calcule. Bun, trebuie să se întâmple multe lucruri, dar trebuie să lucrăm împreună cu sectorul agricol, nu împotriva acestuia. Și voi continua să insist asupra acestui lucru. Avem nevoie de agricultori, de fermieri mai mult decât niciodată pentru a realiza această tranziție. Dar ei trebuie să facă lucrurile într-un mod diferit. Și noi la fel, trebuie să venim cu propuneri diferite. Nu trebuie să le arătăm ostilitate, nu trebuie să-i tratăm ca pe niște adversari, ci eh, trebuie să-i privim ca pe niște parteneri și asta este esențial. Am vorbit mult despre gestionarea pădurilor. Bineînțeles că împădurirea nu este răspunsul la uh, reîmpădurire, dar eu cred că noi trebuie să oferim cele mai bune dovezi științifice, astfel încât să nu facem greșeli pe viitor în ceea ce privește uh, împădurirea. Dar nu putem folosi împădurirea ca pe o scuză pentru a nu mai privi spre defrișările care se întâmplă. Nu putem avea un astfel de mecanism de compensare. Deci, protejarea resurselor pe care le avem reprezintă un element esențial. Și etichetarea nu este răspunsul per se. Poate să fie o parte a răspunsului, dar nu uh, este util dacă nu privim lanțurile de producție și pe cele de distribuție. A de asta avem nevoie. Și aici studiile de impact ar putea să fie cu adevărat utile, pentru că dacă este să vedem care este costul etichetării și să vedem uh, asta prin studiile de impact, e bine, eu sunt sceptic și va trebui să vedem care vor fi răspunsurile. Nu cred că acesta este uh, glonțul de argint, nu cred că aceasta este soluția. Poate fi partea soluției, pentru că sunt țări care și-au schimbat atitudinea și au oprit defrișările, iar etichetarea nu a făcut acest lucru. Deci, eh, eu sunt de părere că este nevoie de o abordare ceva mai cuprinzătoare în acest domeniu. Și da, Comisia a decis și va asemenea un eh, pact ecologic care să poată fi implementat. Mes- va trebui să transmitem peste tot acest mesaj. Și da, noi dorim să fim cât se poate de stricți în ceea ce privește implementarea, dar acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu politica statelor membre. Pentru că, în ceea ce privește silvicultura, Singura putere pe care o avem este cea a convingerii, a persoasiunii, deci trebuie să mergem uh, și să lucrăm mână în mână cu statele membre pentru a putea implementa cu adevărat toate aceste prevederi și a obține ceva. Foarte rapid, trec și la ultimele întrebări, da? Ne vom uita și la directiva privind uh, energiile regenerabile, bineînțeles. Uh, și este adevărat uh, în ceea ce spuneți cu privire la biomasă, iluzia că tot ceea ce are bio în față este bun, um, nu este corectă. Trebuie să privim faptele. Biomasa în sine nu este bună în sine. Trebuie să vedem uh, care este calitatea biomasei și, de asemenea, dacă este să creăm uh, tot felul de paleți de lemn uh, și să îi ardem în loc să ardem cărbune, nu sunt convins că uh, contribuim la reducerea emisiilor de CO2. Așadar, trebuie să fim precauți. Și în ceea ce privește reîmpădurirea, dacă facem reîmpădurirea pentru a compensa defrișările și tăierile copacilor de sute de ani, nu facem ceea ce trebuie. Așadar, trebuie să acționăm bazându-ne pe dovezi științifice. Am răspuns cu privire la intensitatea în ceea ce privește uh, carbonul și acțiunile în acest domeniu și, de asemenea, mecanismul uh, de la graniță. Și, îmi cer scuze, cam atât am avut de spus. Thank you for this, uh... Vă mulțumim pentru acest schimb, prim schimb de opinii ne întâlnim în 13 ianuarie. Crăciun fericit tuturor!